Stimate colegi, stimați colegi, doamnelor și domnilor, bun venit la prima ședință a comisiei noastre în anul nou 2011. Vă doresc tuturor un an bun, sănătos, încununat de succes pentru diversele sarcini care se află în fața noastră. Sper să avem o activitate rotnică în comisia noastră și putem fi siguri că vom avea din nou o paletă variată tematic pe agenda Comisiei Envi. Lucrurile încep bine. Avem deja o serie întreagă de subiecte pe ordinea de zi astăzi. Secretariatul m-a avertizat să nu am o intervenție mai Eh, să nu avem o inter- nicio intervenție mai lungă de două minute în această după-amiază pentru a putea să eh, parcurgem tot ceea ce ne-am propus pentru astăzi. Deci vă salut pe toți. Sper să putem colabora bine pentru a putea progresa. Și intrăm deja în agenda zilei. Vă propun o mică modificare. Ați citit știrile că sistemul de comercializare a emisiilor a fost atacat de hackeri, de uh, infractori și a existat uh, dorința să ni se ofere explicații în legătură cu acest uh, atac și de la Direcția Generală Specializată uh, Eh, avem aici eh, participanți. Deci la punctul 2, comunicările președintelui, eh, vom asculta pe domnul de Beche. În rest, ordinea de zi rămâne cea prevăzută și o putem parcurge. Comunicările președintelui. Există două grupuri care vor veni la noi în săptămâna aceasta. Un grup din uh, Parlamentul suedez, în comisiile pentru mediu și agri, care vor veni în această după amiază, și un grup de vizitatori din Africa, partea comunității de monitorizare economică din Africa Centrală, care dorește să vadă cum se desfășoară discuțiile noastre. Iar punctul următor duce la ceea ce tocmai v-am spus, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, care este nucleul strategiei noastre pentru mediu, a fost atacat și uh, se dovedește, deci, că sunt încă deficite în ce privește securizarea acestui sistem. Ca atare, Comisia a stopat comercializarea certificatelor până miercuri săptămâna aceasta și am vrea să știm cum stau lucrurile ce întreprinde Comisia pentru a înlătura aceste deficiențe și ca să nu fie tulburată încrederea în acest sistem. Și deci, dau cuvântul domnului director de BG. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Scurta mea prezentare va avea trei elemente. În primul rând, situația actuală, acțiunile care au fost întreprinse săptămâna trecută și care sunt următoarele etape, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. În primul rând, situația concretă. În prezent avem o directivă a uh, ETS care a început uh, activitățile din 2005, activitățile de tranzacționare, dar important este că a existat o responsabilitate în, uh, divizată, partajată între Comisie și statele membre. Statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta siguranța propriilor registre. Avem deci 27 de state membre și 27 de astfel de registre Chiar dacă trebuie să își ia propriile măsuri de securitate, sistemul, per ansamblul său, depinde sigur de veriga cea mai slabă, oricare ar fi ea din cele 27 de state membre. De la începutul anului am observat că există atacuri cibernetice în Austria, în Grecia și în Republica Cehă. Și știm că există și alte registre naționale vulnerabile. Prin urmare, Până acum nu știm clar câte pagube au fost suferite. Există și registre naționale care deocamdată n-au confirmat numărul de alocări afectate, dar estimăm că în mare 2 milioane de astfel de alocări au fost transferate ilegal eh, din anumite conturi. În ceea ce privește problemele de securitate înregistrate lunile trecute și riscurile financiare, acestea au determinat luarea imediată de măsuri de precauție și legislația europeană referitoare la tranzacțiile cu uh, cote de gază, de gaze uh, permite să se suspende această activitate dacă există probleme care afectează uh, integritatea întregului sistem. Măsurile luate Miercurea trecută, la ora 7, Comisia Europeană a suspendat tranzacțiile cu excepția uh, alocărilor tranzacțiile în întregul sistem de registre ETS au fost suspendate până la 26 ianuarie la ora 7, adică miercuri, cel puțin până atunci. Am putut discuta această situație oficial cu statele membre și ne bucurăm de sprijinul tuturor statelor membre pentru această măsură luată de Comisie. Și acum uh, încercăm să vedem cum putem rezolva situația. Această suspendare afectează piețele cu tranzacții spot uh, în cote de carbon și anume o parte mică a pieței de carbon, sub o cincime, dat fiindcă majoritatea tranzacțiilor se face pe contracte futures, care nu sunt afectate. E ca și când ai avea servicii bancare online ca persoană, am suspendat tranzacțiile pentru acest gen de relații de la o persoană la alta, dar băncile există și dacă e nevoie pot fi făcute în continuare împrumuturi sau alte transferuri. Ca exemplu, vinerea trecută, Comitetul pentru Schimbări Climatice, cadrul oficial în care se discută aceste chestiuni, a convenit asupra cerinței Comisiei de stabilirea unor criterii minime ca precondiție pentru reluarea activităților normale în aceste registre și aceste criterii minime se bazează pe dovezi clare că registrele naționale sunt suficient de sigure și au fost luate măsuri adecvate împotriva acestor atacuri cibernetice identificate de curând. Aceste măsuri trebuie să fie puse în vigoare. Următorii pași. Astăzi și mâine, Comisia discută cu statele membre și cu experții din statele membre despre aceste criterii minime și despre criteriile care vor putea să-și rea toate tipurile de tranzacții. Odată ce criteriile convenite sunt respectate de un anumit registru, suspendarea respectivă va fi anulată pentru registrul respectiv. Și astfel, vom avea o reluare graduală a operațiilor uh, normale de la discu- din discuțiile anterioare, știm că există state membre care au deja un nivel ridicat de securitate și ne așteptăm ca acestea să-și poată relua activitatea cât mai repede posibil, de îndată ce furnizează toate dovezile că au îndeplinit cerințele privind siguranța. În ceea ce privește perspectiva pe termen lung, din 2012, începând de la acea dată, va exista un registru central unic care va fi um, la nivelul comisiei și registrele naționale, cele 27, vor dispărea începând de la data respectivă, 2012. Există și măsuri suplimentare de siguranță, cum ar fi uh, identificarea duală, care vor fi în vigoare din momentul în care acest registru central intră în vigoare în 2012. Comisia împreună cu statele membre se pregătește, pregătește în mod activ o nouă modificare a regulamentului privind acest registru în vederea um, definirii unor cerințe suplimentare armonizate de securitate pentru funcționarea acestui registru central începând cu 2012. Domnule președinte, cam asta este ce am avut de spus. Există această suspendare a activității, fiindcă deocamdată avem 27 de registre individuale care vor dispărea de anul trecut și trebuie să ne asigurăm până atunci că siguranța este maximă pentru toate tranzacțiile care se desfășoară între aceste registre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule director general de Benche, pentru informațiile furnizate. Nu este prima dată că acest sistem este atacat. Cu un an în urmă a mai existat o încercare de înșelăciune și ne miră faptul că nu s-au tras concluziile necesare în statele membre astfel încât să fie mai bine securizat sistemul care sunt uh, punctele slabe, care sunt criteriile minime pe care trebuie să le stabiliți pentru ca acest sistem să nu mai aibă lacune, pentru că există câteva state în care lucrurile funcționează foarte bine. Deci, după un asemenea exemplu de best practice, s-ar putea ghida și uh, ceilalți. Avem și uh, două luări de cuvânt solicitate ca Hans Florenz fiind primul. Da, domnule președinte, Cred că ați pus deja o întrebare importantă. În legătură cu această chestiune, vă spun drept că mă încearcă un sentiment de îngrijorare. Nu sunt neapărat un specialist versat în computere, dar dacă mă gândesc întreprinderile mici și mijlocii de la noi, trebuie să își cumpere aceste permise și cineva nu administrează cum trebuie aceste certificate, atunci e foarte greu să mai aperi deciziile europene în propria circumscripție. Exact așa mi s-a întâmplat vineri în circumscripția mea de acasă. Vreau să știu Uh, cât de uh, bine pot coopera statele membre în acest domeniu, pentru că știu cel puțin în domeniul deșeurilor, dacă uh, a fost descoperită undeva o mare ilegalitate, atunci landurile din Germania, inclusiv landul din care provin eu, nu mai au niciun fel de disponibilitate de a coopera. Deci, vreau să știu cum stau lucrurile, pentru că aceste certificate de comercializare a emisiilor trebuie să fie totuși o garanție, nu trebuie să existe o prăbușire în acest domeniu. Da. Așa este. Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o intervenție scurtă, dar a conținut o serie de informații importante. a fost un atac uh, cibernetic, un atac criminal. să știe cine uh, l-a declanșat, există o investigație și care vor fi sancțiunile pentru uh, un asemenea atac cibernetic. În al doilea rând, domnul de Beche a spus că suspendarea este valabilă până miercuri, 26 ianuarie va exista vreo garanție că sistemul este bine protejat până atunci? Care sunt implicațiile pentru cei implicați în această comercializare? Cine eh, va stabili eh, sancțiuni pentru faptul că și piața este în pierdere? Poate că există anumite sectoare în care uh, în continuare uh, ar trebui să uh, fie stopată activitatea până când software-ul va fi îmbunătățit sau securizat. Iarăși, ne gândim la acel organism central de administrare care va intra în vigoare în 2012 credeți că uh, va trebui să fie controlat de către politicieni în cadrul comisiei? Mulțumesc, Matias Grote. Mulțumesc, mulțumesc pentru această prezentare a comisiei. Este un caz clasic uh, tipic pentru ceea ce noi tratăm sub denumirea agenda digitală. A existat din acest punct de vedere o cooperare cu colega Nelly Cruz, pentru că există 33 de uh, acte care urmează să intre în vigoare în acest domeniu. Este o chestiune de restabilire a încrederii într-un asemenea sistem. Uh, și m-a interesat să știu în ce măsură în interiorul comisiei există în clipa de față o cooperare, o punere de acord, inclusiv în legătură cu ceea ce ne propunem pe viitor. Deci nu doar faptul că au fost sistate operațiunile pentru câteva zile, dar și o acțiune preventivă pentru ca o asemenea situație să nu se mai repete și să nu există o pierdere gravă de încredere. Richard Zieber, două întrebări scurte. Cât de mare este paguba produsă? Prima întrebare. Iar în ce privește sistemul de securizare, din păcate, există o mare volatilitate, există mari variațiuni Deci, acestea sunt întrebările în legătură cu acest subiect. Domnul de Beke. Thank you very much and thank you for the question. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru întrebări. În primul rând vreau să spun că dacă e să ne uităm la activitatea din ultimii 2-3 ani, s-au înregistrat accidente minore și de natură diferită. Avem problema TVA-ului, acel carusel al TVA-ului pe care îl puteți uh, găsi în ceea ce privește telefoanele mobile și țigări, deci nimic de a face cu tranzacțiile la nivel european. În ultimii ani, în ultimele zile însă au, fost, uh, au avut loc atacuri organizate de adevărați infractori cibernetici și de aceea am acționat imediat, am suspendat operațiunile pentru a limita pierderile. Există state membre care au fost afectate de accidente limitate. De exemplu, știm că în ianuarie 2010 Germania a suferit un mic atac și în acele state membre acest lucru a dus la intensificarea măsurilor de siguranță. Deci există state care au făcut acest lucru în domeniul securității și suntem siguri că în mare, cam jumătate din statele membre au situația corectă. Pe de altă parte, în mod repetat, la fiecare întâlnire a Comitetului pentru Climă, Comisia a repetat faptul că statele membre trebuie să fie foarte atente, fiindcă nu putem exclude posibilele acțiuni ale criminalității cibernetice datorită incidentelor izolate din ultimii ani, care s-au transformat treptat în atacuri sistematice la scară europeană. Statele membre trebuie să eval- să-și evalueze situația pe acest domeniu, atât în ceea ce privește registrul în sine, cât și partea de siguranță IT. Și colegii noștri de la nivelul securității informatice de la nivelul Comisiei au colaborat cu serviciile IT și de securitate ale Comisiei pentru a se asigura că avem nu doar o privire de ansamblu corect asupra situației, ci și propuneri de soluție care să fie puse în aplicare. Dar vreau să subliniez că aceste activități aceste atacuri cibernetice sunt foarte diverse, foarte inventive. Evident, deci avem de-a face cu criminalitatea organizată unde se derulează investigațiile? În esență, la nivel național, fiindcă avem 27 de registre care sunt gestionate pe baza legislației naționale a fiecărui stat membru. Însă, există transfere între state și am contactat nu doar autoritățile naționale care gestionează registrele acestea cu emisiile de carbon, ci și cele care gestionează uh, mecanismele financiare la nivel național, instituțiile financiare, fiindcă până la urmă aceste tranzacții cu cote de emisii reprezintă un fel de piață financiară și Europol uh, s-a implicat de asemenea în finalizarea investigațiilor. Însă investigațiile în prezent sunt în derulare, nu sunt încheiate S-a mai pus aici o întrebare cu privire la posibilele implicații pentru entitățile care tranzacționează dacă redeschiderea nu va fi valabilă de miercuri pentru toate cele 27 de state. Sincer vorbind, nici nu mă aștept ca această miercuri toate cele 27 registre ale autorităților naționale să fie suficient de bine puse la punct pentru a putea fi um, reluată activitatea de tranzacționare. În prezent facem o verificare punctuală la fiecare stat membru pentru a vedea care sunt măsurile de siguranță și nu știm sigur câți vor fi gata până miercuri seara, însă nu mă aștept uh, să fie peste jumătate din uh, statele membre. Asta este maximul estimat. Vom avea o abordare foarte conservatoare și dacă verificarea de siguranță nu este satisfăcătoare la nivelul statelor membre, nu vom reconecta registrul respectiv uh, cu celelalte registre, fiindcă important este să se mențină integritatea financiară a acestei pieți. Și ca o remarcă adițională, nu avem nicio dovadă de niciun fel că integritatea uh, per ansamblu a sistemului ar fi uh, supusă unui risc. Deci partea financiară este cea care a fost supusă riscurilor, nu cadrul general de funcționare. Pregătim uh, terenul și pentru un registru central, s-ar putea să rugăm un organism independent să facă acest lucru. N-au fost luate decizii în acest sens, dar este una dintre opțiunile pe care le avem în studiu în prezent. De asemenea, s-au pus întrebări cu privire la fluctuațiile prețurilor și cum sunt ele gestionate. Fluctuațiile de preț uh, până de curând au fost destul de limitate. Prețul carbonului a fost foarte, a fost foarte puțin fluctuant între 14 și 16 euro pe tonă de carbon, deci nu cred să avem acolo o problemă. Sigur, însă pierderile sunt până la 2 milioane de alocații, după cum am estimat noi, și dacă mulțim asta cu 14, 15, 16 euro, vedem cam care ar fi volumul maxim de pierderi despre care vorbim. Luăm toate măsurile necesare și cerem tuturor statelor membre eh, nu doar să-și identifice problemele, ci și să încerce să recupereze pierderile care au fost suferite de operatorii economici. indiferent dacă e vorba de operatori de mici sau mari dimensiuni. Siguranța sistemului este esențială și vom începe niște discuții mult mai ferme cu statele membre față de ce s-a întâmplat până acum. Cam asta este, deci, răspunsul la întrebările și comentariile deputaților. Mulțumesc! Nachfrage, Chris Davis. Mulțumesc, Chris Davis. Parcă vreați să mai repetați o întrebare. Ce implicații are acest lucru pentru aceia care cumpără certificate? Deci nu vorbim despre comercianți, pentru că toți comercianții, toate entitățile de, care tranzacționare știu să se acopere prin bănci, prin asigurări pentru perioada transac- desfășurării tranzacției. Dar întrebarea este dacă Comisia a examinat posibilitatea ca aceste, acest registru centralizat să fie externalizat și să fie practic coordonat de o agenție specializată, să zicem de un braț prelungit al Comisiei. Sigur, acest registru central ar putea să fie coordonat și de către o agenție, de către o unitate externă. Pe noi ne interesează în oricare dintre cazuri ca uh, uh, această agenție, această entitate de opera, acest operator al registrului să uh, aibă personal specializat și care să fie competent, pentru că, iată, acest sistem de 27 de registre integrate, interconectate, depinde de cea mai slabă verigă din lanț. În ce privește posibilitățile de recuperare a pierderilor, acest lucru depinde foarte mult de legislația națională uh, sub incidența căreia cad uh, registrele naționale. În unele state membre mi s-a spus că recuperarea pierderilor este posibilă. În alte state membre însă, această recuperare ar fi mult prea dificilă. Deci atâta timp cât nu avem o legislație armonizată în uh, legătură cu Uh, aceste uh, acțiuni, uh, nu putem avea o soluție armonizată. Discutăm însă cu colegii noștri de la DigiMarket despre posibilitatea lansării unui nou pachet de legislativ pentru reglementarea acestui sector de piață, astfel încât să putem integra și comerțul cu certificate de emisie în, în, în cea mai mare măsură în pachetul legislativ care guvernează celelalte tipuri de uh, tranzacții. Și atunci uh, uh, sperăm că uh, legislația care va fi propusă de către Comisia în următoarele luni să poată fi adoptată în această formă pentru a putea guverna activitatea operatorului de registru central. Președintele, da, cred că acest incident arată cât de pertinentă uh, este alegerea, uh, opțiunea aceasta pentru un sistem central versus 27 de sisteme uh, naționale, care sunt mult mai vulnerabile la acțiunile de atac informatic. Este foarte bine că aveți specialiști care, uh, în, între ale calculatoarelor care vă pot uh, uh, consilia în acest sens, pentru că pierderile ar fi foarte, foarte mari și știm că există precis unii care speră ca demersul nostru să nu aibă succes. Mulțumesc oricum pentru această informare. Sper că rămâneți, stimate domn de Becker, dacă nu, măcar cineva din partea dumneavoastră, să rămân aici pentru uh, eventuale reacții pe acest uh, punct. Și acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal din reuniunea 13 uh, 14 iulie, din octombrie, 9 noiembrie. Văd că nu sunt observații, atunci le considerăm adoptate. Trecem la punctele 5 până la 9. 4 până la 9 se corectează președintele, descărcarea de gestiune, uh, 2009. Uh, Utah Hawk este raportarea care știe uh, toate aceste probleme și ne va spune cum trebuie să ne comportăm la vot. Utah. Via. Mulțumesc. În calitate de comisie pentru probleme de mediu, nu facem noi descărcarea de gestiune, ci doar oferim un aviz, uh, un aviz pe care îl transmitem uh, Comisiei Cont. Comisia de Control Bugetar apoi poate să țină cont uh, de uh, avizul nostru în uh, decizia sa sau, dacă nu ține cont, mă rog, putem să o mai convingem să o facă totuși. Cam așa stau lucrurile. Acum, în ce privește liniile bugetare în care avem competențe ca și Comisie ENVI, Uh, avem a face cu sectoare care uh, vizează protecția mediului, siguranța alimentară uh, și sănătatea. În principiu, cred că putem spune că rata de executare bugetară este mulțumitoare. Atât în ce privește cele stabilite și convenite de către Comisie cu partenerii din statele membre, uh, cât și în ce privește implementarea. Uh, în 2009 au crescut ratele de executare bugetară față de 2008. Uh, de exemplu, la mediu au uh, crescut până la 97%, la sănătate practic avem aproape, aproape 100% executare bugetară, deci 100% niciodată nu poate fi, dar oricum e o cifră foarte mare, iar la siguranța alimentară avem, uh, avem uh, iată, uh, o rată de executare de 98%. Deci, practic, la, la mediu avem aproape 100%, 99,92% la, la sănătate, la la plăți, însă uh, siguranța alimentară, uh, aici sunt îndeplinite doar 82%. Dar trebuie să vedem mai întâi care sunt motivele pentru acest uh, lucru. În sectorul siguranței alimentare, obligațiile au fost stabilite adesea pe baza unor estimări ale statelor membre. Deci, practic, aici e vorba de convenirea unor sume între Comisie și statele membre care ulterior ă, trebuie ajustate atunci ă, când, ă, practic, statele membre trebuie să trebuie să facă de conturile. Deci statele membre practic fac estimări mai mari decât necesarul efectiv și de aceea plățile efective uh, sunt doar de 82%. Nu putem să recomandăm decât ca statele membre să își perfecționeze uh, estimările uh, Uh, în mod mai realist. De exemplu, vorbim de uh, neutralizarea anumitor uh, produse din carne, de exemplu, care este infestată, infestată prin pesta porcină, prin H1N1, prin alte tulpini. Deci aici avem nevoie de cifre mai exacte din partea statelor membre. Nu putem face responsabilă Comisia pentru aceste chestiuni, pentru că pentru că uh, Comisia practic a instituit toate obligațiile, dar nu, a putut, uh, nu s-a putut ajunge la uh, punerea la, în aplicare a plăților 100% pentru aceste obiective prevăzute. Aș vrea să evidențiez faptul că programul nostru pentru mediu LIFE a fost desfășurat de o manieră excelentă și cred că merită să Eh, lăudăm Comisia, pentru că avem aici o rată de execuție de 99,35%, deci practic aproape 100%. Sigur că între celelalte cifre nu se distinge această, acest procentaj, dar cu siguranță că vă amintiți de faptul că pentru anul 2009 prevăzusem în 29 de milioane de euro mai mult Uh, pentru aceste linii bugetare decât uh, ceruse Comisia inițial în proiectul său de buget. Deci Comisia a avut 29 uh, de milioane de euro de, în plus de cheltuit și a reușit să cheltuiască această sumă. În 2009 au fost finanțate 210 proiecte din cadrul, în cadrul proiectului LIFE ele privesc natură și biodiversitate 84, uh, strategie pentru mediu 115, informare și comunicare 11 proiecte. Deci cred că putem uh, cu toată mândria să îi lăudăm pe cei de la comisie și sperăm că această rată de practic 100% va fi uh, respectată și va fi atinsă și în 2010. Deci propunerea mea este să descărcăm uh, de sarcinile sale comisia. În ce privește Agenția pentru Mediu, și scuzați-vă că uh, schimb aici subiectul, în ce privește și celelalte agenții, agenția uh, EFSA, Uh, centrul de Prevenire și Control a Bolilor Infecțioase de la Helsinki, EMEA de la Londra. Deci pentru toate aceste agenții propun descărcarea de gestiune completă. Pentru că din materialele care ne-au fost uh, furnizate, adică din rapoartele uh, Curții de Conturi și avizele Curții de Conturi, respectiv răspunsurile agențiilor la avizul Curții de Conturi, din toate acestea putem conchide că nu există motiv să nu operăm această descărcare de gestiune. În cazul tuturor agențiilor, în afară de EFSA, trebuie să spunem însă și că că atât în 2010 cât și în 2011 va trebui uh, respectat caracterul anual al bugetului, pentru că au existat prea multe raportări din, reportări din 2009 pe 2010 și sperăm că acest lucru nu va fi repetat uh, și în uh, Uh, anul următor. Sigur că la fiecare agenție uh, uh, motivele pentru necheltuirea banilor au fost diferite. De exemplu, la Agenția Europeană de Mediu, problema era că strategia nouă de mediu încă nu era, pur, nu era 100% implementată. Deci, în până în 2011-2013 va fi un nou program de strategie și atunci se vor cheltui mai mulți bani. Um, la altă agenție, uh, problema era că uh, anumite programe erau în fază de licitație, deci nu, uh, nu puteau fi cheltuiți banii în 2009, ci acești bani urma să fie cheltuiți doar în 2010. 42% din titlul 2 Eh, deci cheltuielile administrative la ECDC eh, nu au fost eh, cheltuiți. Deci situația este foarte gravă. Și aici s-au făcut niște reportări excesive. În ce privește titlul 2, clădirile, imobilele, știm între timp că ECDC nu mai dorește să renoveze și nu mai dorește să uh, refacă clădirea în care se operează momentan, ci dorește mai degrabă să construiască, să construiască un imobil nou, pentru că se pare că aceste cheltuieli de renovare, de uh, Uh, recondiționare a clădirii practic nu se, nu se justifică. Uh, directorul a spus trebuie să tragem o linie de foc, uh, să, trebuie să încercăm să găsim o clădire nouă pentru activitatea noastră. Deci, tocmai de aceea, nici sumele prevăzute pentru renovări și pentru chirie nu au fost toate cheltuite. Iar ce privește EMEA din Londra, Uh, aici 38% din titlul 2 nu au fost cheltuiți și uh, reportați în schimb uh, pe anul următor în plus, uh, contractele de chirie pentru multe echipamente au expiraseră, iar noile contracte, uh, cu toate că își intraseră deja în vigoare, încă nu erau în fază de implementare, deci nu au nu fusese livrate toate echipamentele care fusese contractate și de aceea unele cheltuieli au fost reportate din 2009 în 2010. Deci, uh, cu toate acestea, nu văd motiv pentru care să nu oferim un aviz pozitiv pentru descărcarea de gestiune. Toate agențiile și-au uh, prestat uh, munca pentru care au fost, au fost mandatate sau achitate da, date, datorile lor. Între toate acestea se evidențiază uh, Agenția Europeană pentru Mediu uh, ca fiind uh, cea mai uh, competentă, să spunem așa. Acum, sigur, uh, această agenție ne-a furnizat nou și cele mai complete informații. Uh, însă, chiar cu toate acestea, aș observa că există o, o oarecare lipsă de comunicare atât între instituții cât și uh, în ce privește comunicarea cu uh, opinia publică. Pentru că aceste agenții sunt până la urmă parte a administrației europene. Sunt, uh, sunt uh, departamente externe, ca să zicem, care nu funcționează la uh, uh Bruxelles, la Luxemburg. Deci, uh, în comunicarea în comunicarea cu opinia publică a acestei instituții, aceste agenții trebuie să fie un fel de ambasadori ai Uniunii Europene și cred că uh, încape loc de ameliorare în ce privește politicile de, de, de PR ale acestor uh, agenții. Aș evidenția uh, și agenția EFSA, a făcut-o și Curtea de Conturi, uh, și anume uh, uh, consider că este foarte bine că se face o bugetare separată pentru cercetare și alta pentru uh, subvențiile care sunt primite direct din uh, uh, bugetul european comunitar. Încă o observație. Știu că Comisia de Control Bugetar a uh, solicitat uh, două uh, agenții să compară pentru uh, uh, informații suplimentare Uh, pentru că Comisia Cont a considerat că uh, neregulile sunt prea mari la aceste două agenții. Uh, din agențiile pe care noi le evaluăm, se pare că este cazul agenției EMEA de la Londra. De unde sunt informațiile acestea? Din raportul intern de audit al Comisiei. Numai că acest raport intern de audit al Comisiei nu ne-a fost pus la dispoziție. Nici mie, în calitate de raportor, acest raport intern al Comisiei nu mi-a fost pus la dispoziție, deci nu am acces la el. Deci, eh, probabil că există niște arhive uh, ultrasecrete ale Comisiei Cont în care aș putea să mă uh, bag să văd acolo, să consult în secret uh, aceste rapoarte, dar noi dar noi practic trebuie să nu, nu putem face, alt, face altceva decât să depindem de informațiile corecte și complete care ne sunt furnizate. Poate că n-ar fi rău să ne asumăm uh, inițiativa ca uh, comisie în vii, să solicităm ca aceste rapoarte cel puțin să ne fie accesibile dacă deja nu ne sunt uh, transmise și distribuite. Am mai uitat ceva. Uh, acum că îl văd pe uh, karl Hans, Florenz, uh, îmi vine în minte faptul că tot ceea ce a fost plătit ONG-urilor în 2009 poate fi verificat la DGMV pe portalul său la rubrica finanțare. Deci se poate vedea, pe de o parte, uh, pentru ce s-au dat banii, dar se poate vedea și ce fac organizațiile neguvernamentale cu aceste, uh, cu aceste resurse. Și asta să știți că se face încă din 97. Mulțumim, spune uh, domnul președinte. Mulțumim, Iuta Hauk. Termenul de punere a amenamentelor este 11 februarie, ora 12. Votul va urma apoi în luna martie. Încă înscriere Thomas Ulmer la acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu descărcarea de gestiune pentru agenții și pentru comisie pentru că agențiile, ă, într-adevăr, ă, acționează într-un fel în propriul microcosmos de parte de Bruxelles și ca atare este mai greu să exerciți un control amănunțit. Sigur că ar fi fost bine dacă am fi putut și noi să citim ă, acele concluzii ale auditării interne, pentru că dacă noi, ca parlamentari, trebuie să fim foarte transparenți, am, put- am avea dreptul să avem uh, aceleași pretenții din partea Comisiei. Există la diversele agenții unele dificultăți legate de uh, locurile de muncă, la Agenția pentru uh, Medicamente. Uh, o parte din bani nu au fost cheltuiți la timp, există încă 5 milioane o rezervă din bugetul actual, nu știm exact cum se va acționa cu ele. Uh, Celelalte agenții cred că au avut o bună administrație. La EMA există o uh, problemă. Există, lipsește documentarea necesară pentru investirea 30 de milioane de euro, iar în ce privește planul uh, individual 1, putem spune că faptul că 97,2% din bani uh, au fost uh, administrați corect, mi se pare că este deja un rezultat mulțumitor. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Constat că nu e cazul. Atunci, cum spuneam, 11 februarie ora 12, data limită pentru depunerea de amendamente pentru raportul lui Jutta Haug. Mulțumesc, Iuda, pentru activitatea pe care o desfășor întotdeauna pentru comisia noastră. Suntem foarte recunoscători pentru că trebuie să fie cineva care uh, se descurcă foarte bine cu aceste cifre pentru ca atunci când face o verificare să descopere eventuale deficiențe. Și ajungem acum la punctul 10 raportul delegației Parlamentului European la negocierile privind schimbările climatice de la Cancun. Raportul a fost distribuit, l-ați citit cu toții. Am discutat și la Strasburg și am avut o dezbatere după conferința de la Cancun. Doresc să mulțumesc secretariatului nostru, lui George, credincios și echipei lui, care s-a dovedit a fi foarte bună pentru pregătirea acelei săptămâni în care s-a desfășurat conferința pe probleme climatice. Am avut un program amplu, întâlniri și cu colegii din parlamentele naționale, Japonia, Mexic, Africa de Sud, Brazilia, cu organizații ale ONU, UNEP, um, alte organizații, Banca Mondială, ONG-uri și cred că briefingul Comisiei și briefingul uh, Consiliului au fost uh, bune. În final au existat unele probleme legate de administrarea timpului. Trebuie acceptate aceste lucruri dar cred că, per total, a fost o săptămână reușită. Iar în conferința președinților au existat uh, uh, câteva plângeri legate de modul în care Parlamentul este tratat la conferințele internaționale, dar în ce ne privește nici la Nagoya, nici la Cancun nu am avut probleme. Rezultatele le cunoaștem cu toții. Trebuie să uh, ne întrebăm acum cum să lucrăm mai departe pentru COP17 din decembrie. Vom uh, dezbate și astăzi seară această temă când e vorba de raportul lui Bas Aicut în legătură cu 20 sau 30%. Un acord privind schimbările climatice care să aibă și bază legală Uh, este o chestiune de viitor uh, în ce privește etapa de după Kyoto 1. Trebuie să vedem uh, în ce măsură ne putem stabili obiective ambițioase pentru reducerea emisiilor gazelor de seră. Știți că la Cancun s-a ajuns la un rezultat important, comunitatea mondială uh, dorește să accepte cel mult o încălzire cu 2 grade Celsius a climei mondiale. După negocieri intense, uh, am uh, participat uh, într-un grup nu atât de numeros ca la Copenhaga. La Copenhaga am fost 72. Dar eu cred că lucrurile uh, s-au derulat foarte bine, uh, rezult... întâlnirile au fost uh, rotnice și să vedem cum ne pregătim pentru următoarea conferință COP. Dan Jorgensen. Tak, formand. Jeg vil også godt sige øh, en, en, en... Mulțumesc. Și eu Aș dori să mulțumesc membrilor secretariatului care au participat la Cancun. Programul de altfel a fost excepțional. Cred că am reușit să găsim un bun echilibru. Pe de o parte, am valorificat șansa de a cunoaște actori foarte importanți pe această scenă, uh, ceea ce este foarte important, organizații neguvernamentale, organisme ONU, am avut reuniuni foarte bune. Pe de altă parte, noi, ca parlamentari, am putut să exercităm o influență, pentru că ne-am întâlnit cu reprezentanții parlamentelor naționale. Er vi în cadrul pachetului existau o serie de lucruri care nu au fost realizate inițial și e bine că ne-am putut aduce contribuția la dezvoltarea lucrurilor și să explicăm cum funcționează sistemul nostru de cote, tranzacții cu certificate în Europa. Am putut deci explica toate aceste aspecte delegațiilor cu care ne-am întâlnit la fața locului. De asemenea, cred că trebuie să felicităm Comisia Europeană și Consiliul pentru uh, sesiunile informative, acele briefing-uri care au fost organizate. Am participat la mai multe întâlniri COP și uh, o astfel de funcționare atât de bună am observat-o acum pentru prima oară. Comisia a insistat cu privire la aceste sesiuni informative și, după părerea mea, a fost foarte utile. Există și un aspect pentru care trebuie să luptăm în continuare, după părerea mea. Cred că nu este suficient ca președintele delegației Parlamentului să facă parte, să participe la întâlnirile de coordonare. E adevărat, avem un statut de observator, sunt conștient de acest lucru, dar acest statut de observator cred că ar trebui să permită uh, președintelui delegației Uniunii să participe atunci când Comisia și Consiliul discută o strategie. Și am avut impresia că nu exista doar o parte a acordului cadru între Barroso și Parlament pusă în aplicare. Noi dorim să se recunoască complet acest acord și să se respecte procesul prevăzut. Nu văd de ce Comisia ar avea o problemă cu acest lucru. Cred că și uh, Parlamentul trebuie să fie reprezentat, chiar dacă are doar statut de observator. În ceea ce privește organizarea pe viitor pentru Africa de Sud, la finele anului, cred că va trebui să discutăm o serie de aspecte care trebuie să fie rezolvate, adică trebuie să depășim cadrul contextului pur politic, cum s-a întâmplat în trecut. Trebuie să punem accentul pe aspectele care ne interesează, trebuie să vedem care este rolul Parlamentului în relație cu celelalte instituții și sper, și aici trebuie să recunoaștem că comisara Hedeborg a fost foarte deschisă, sper că va fi la fel de deschisă și pe viitor față de Parlament. Ja, ich... Mulțumesc, Alhans Florence. Nu voi intra în amănunt în legătură cu diversele subiecte, pentru că le-am evocat și la Strasburg. Dar voi spune ceva în legătură cu ceea ce și președintele comisiei noastre a spus. Echipa a fost extraordinară, organizarea a fost excepțională, nu cred că undeva lucrurile ar fi putut să funcționeze mai bine și climatul de altfel în interiorul delegației noastre a fost foarte bună. Toți uh, am acționat în același spirit. Domnule președinte, dacă și pe viitor veți putea colabora la fel de bine cu secretariatul, nu pot decât să vă felicit. Întotdeauna îți face plăcere să fi lăudat, spune președintele, dar transmit aceste laude colaboratorilor noștri, care într-adevăr au lucrat foarte bine. Criton Arsenis. Thank you very much, Mr. President. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, delegația noastră a avut o activitate de succes și întâlnirea a fost una de succes în comparație cu ce ne temeam că o să se întâmple. A existat un aspect însă pe care aș vrea să-l discut cu privire la situația delegației noastre. Data viitoare ar trebui ca delegația să poată rămâne acolo până la finele negocierilor, atât în Nagoya și în Cancun, în noaptea negocierilor, când s-au luat hotărârile. Foarte puțin dintre noi au reușit să fie acolo, să rămână până la final. Deci cred că delegația oficială trebuie să aibă prezența extinsă până în ziua după negocieri, un aspect esențial asupra căruia vreau să revin. Și aș vrea să mai menționez un alt lucru care nu se discută în detaliu. În noaptea negocierii a existat un punct foarte dificil în discuții. Bolivia a spus nu pentru textul final și hotărârea a fost luată fără Bolivia. Deci hotărârea a fost luată oarecum uh, încălcă, eroic, e adevărat, dar încălcând regulile deciziilor, fiindcă trebuia să fie unanimitate până acum. Și această regulă a fost încălcată în Cancun. Trebuie deci să ține minte acest lucru, fiindcă s-ar putea să apară probleme pe viitor. Însă e adevărat că fără decizia respectivă, ar fi fost foarte sumbru viitorul negocierilor legate de schimbările climatice. Mulțumesc! Mulțumesc, Criton! Într-adevăr, președinția mexicană a, a dat propria sa interpretare regulilor ONU. După părerea mea, acest lucru a fost absolut admisibil, adică să se stipuleze acest acord de la Cancun și să se interpreteze sensul noțiunii de consens și de aceea vreau să-i laud pentru această realizare, fiindcă eu cred că s-ar putea să deschidă calea pentru viitoarele negocieri ONU și pentru viitorul, viitoarele proceduri bazate pe consens. Ulskog. Marita Ulskog, pe lista intervențiilor. Mulțumesc domnule președinte. Sunt de acord în totalitate cu cele spuse aici de colegii mei. Această întâlnire a permis, într-adevăr, să se înregistreze progrese. La început aveam impresia că ne îndreptăm spre catastrofă, dar nu s-a întâmplat asta. Din potrivă, am reușit să câștigăm timp și este important să constatăm că ne confruntăm acum cu o provocare foarte importantă. Asta se va întâmpla și la următoarea întâlnire din Africa. Am discutat cu delegația Africii de Sud, care și-a prezentat marile așteptări, marile speranțe în ceea ce privește rolul pe care îl poate juta plus valoarea pe care o poate aduce Uniunea Europeană. Acordul de la Kyoto, protocolul de la Kyoto se încheie în curând și pe durata acestui an de-a lungul întregului an, trebuie să ne pregătim pentru a putea juca un rol esențial la întâlnirea din Africa. Dacă dorim ca aceasta să fie o continuare de succes a ceea ce s-a obținut până acum, ce am reușit să facem de data aceasta este să câștigăm mai mult timp față de ceea ce s-ar fi putut uh, întâmpla sau față de ce s-a întâmplat în Copenhaga. Și rămâne ca la întâlnirea din Africa să se uh, stabilească niște aspecte tranșante și sper că vom putea să continuăm uh, cu succesele înregistrate până acum. Mulțumesc, Dagmar Berend. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu două puncte vreau să spun ceva. În ce privește acordul cadru interinstituțional, am făcut parte din comisia care a negociat și întrebarea legată de participarea Parlamentului la conferințele internaționale a fost poate punctul cel mai controversat. Opiniile uh, au fost greu de conciliat. Trebuie să spun, pe de altă parte, că necesitatea ca reprezentanții Parlamentului să participe la toate conferințele de acest gen, la noi, în Parlamentul European, nu este privită așa cum o fac eu. Sigur că ă, trebuie să diferențiem puțin ă, tipul de conferințe între negocieri ă, la care Comisia are competențe, dar pe care noi să le putem și critica dacă rezultatele uh, nu ne satisfac. Acolo parlamentarii nu pot avea decât un uh, statut de observator pentru a cunoaște lucrurile din prima mână. Dar, pe de altă parte, avem și o marjă de uh, considerare a competențelor Comisiei. Trebuie să existe o disponibilitate în direcțiile generale ale Comisiei să evalueze lucrurile, nu doar în uh, DG Envy, ci și în alte direcții generale în care să se decidă ca poate președintele uh, Comisiei din Parlament împreună cu doi trei membrii ai comisiilor respective să participe, dar în legătură cu o asemenea propunere, Consiliul s-a opus evident. Iar atunci când noi am insistat, uh, a devenit evident că și reprezentanții Consiliului în acest caz uh, Uh, ar prefera să ajungă la acorduri pe care doar el să le negocieze. Și dacă privim lucrurile astfel, uh, aici există încă o problemă care necesită clarificări. Aș face și o observație legată de conținut. Constat de multe ori că la conferințele internaționale la care nu particip, rezultatele pe care le aflu de la diversi participanți și de la mass media mi se par a fi diferite de rezultatele pe care mi le uh, comunică delegațiile Parlamentului European. Poate că euforia de a fi făcut parte din asemenea delegații uh, exagerează puțin uh, sau maximizează rezultatele. Cred că e de la sine înțeles pentru membrii ai uh, Comisiei Envi care au o opinie fermă legată de protecția mediului înconjurător, că încearcă să ducă și ei un stil de viață care să nu fie poluant. Deci călătorile pe care le facem trebuie să le analizăm și din acest punct de vedere în ce privește emisiile de bioxid de carbon. Aș găsi că ar fi Eh, bine să mm, nu solicităm eh, din partea prezidiului Parlamentului să compenseze toate cheltuielile pe care noi le facem eh, pentru o asemenea deplasare. Noi ne străduim să avem o neutralitate de bioxid de carbon în călătorii, în deplasări, și în calitate de membră veche a Comisiei pentru Mediu, uh, mi-a fost rușine când am văzut cât de mari au fost pretențiile noastre legate de această deplasare. Cred că ar fi trebuit să discutăm cu coordonatorii înainte dacă totul era ne- într-adevăr necesar. Mulțumesc, Ana Rosbach. Jeg vreau să også cu nu vil jeg gentage det, vi alle sagt, men jeg vil... Mulțumesc, uh, Domnule președinte, nu vreau să uh, repet toate cele spuse înainte, dar vreau să mulțumesc și eu uh, secretariatului pentru excelenta organizare. Uh, știu că Hildegard nu este aici azi, dar a organizat totul foarte, foarte bine și mă bucur foarte mult că din toate acestea a rezultat un document până la urmă. Sigur, m-aș fi bucurat dacă acest uh, document ar fi conținut și mai multe informații practice sau cel puțin ar fi fost mai clar. La COM10, la Nagoya, uh, practic uh, biodiversitatea nici nu este enunțată acolo. Și Tocmai aceasta este, de fapt, justificarea pentru lupta noastră împotriva modificărilor climatice. Biodiversitatea. Deci biodiversitatea nu poate fi lăsată pe din afară. De asemenea, nevoile uh, popoarelor indigene au fost uh, ignorate. Deci, pe de, o parte, pe de o parte, vrem să protejăm mediul prin tot felul de căi, uh, protejăm apele, pădurile și așa mai departe. Pe de altă parte, Eh, trebuie să creăm eh, și să producem alimente pentru cel puțin 6,5 miliarde de oameni. Eh, cifra locuitorilor planetei crește vertiginos și mă întreb oare cum putem găsi noi aici acest echilibru. Mulțumesc! Încă două înscrieri la cuvânt, după care închei lista de vorbitori pe această temă pentru că sub raportul fondului problemei, următorul punct de pe ordinea de zi este practic aproape identic cu al nostru. Domnul Grote, iată am avut de face cu o conferință la care noi deputații am fost practic vizitatori eu uh, cred că uh, noi, ca Comisia de Envi, avem, uh, am putea să ne folosim mai bine de acordurile interinstituționale. Este foarte ok pentru mine ca unul sau doar câțiva din reprezentanții noștri să fie în sala principală de negocieri. Pentru că Altminteri, dacă nu ne punem de acord, atunci unii colegi parlamentari nu vor înțelege de ce se fac ce anume lucru sau cu tare lucru. Uh, deci uh, ne-am bucura dacă Parlamentul ar avea măcar un reprezentant care să fie uh, prezent la negocieri în rândul întâi, pentru că altfel, uh, practic, degeaba plecăm la toate aceste conferințe. Este totdeauna foarte util, evident, să îți extinzi orizontul de cunoștințe, să revii de la aceste călătorii și delegații cu multe impresii proaspete, dar aș vrea, da, nu știu dacă colegii sunt de acord, să, să avem un raport de inițiativă sau poate să vorbim cu conferința președinților, să vedem în, în ce măsură uh, sunt, uh, ni se aplică același tratament și în alte conferințe. Dar este foarte clar, uh, cu tratatul de la Lisabona există noi competențe și cred că Parlamentul, alături de celelalte instituții, trebuie să aibă și el un loc, în primul rând, la negocierile care se poartă. Uh, ce a spus uh, colega uh, Berens este foarte clar. Ar fi foarte bine ca noi, Comisia de exemplu, să dăm exemplu prin reducerea uh, amprentei noastre de carbon și să nu creăm poveri și mai mari pentru cetățenile și cetățenii noștri. Deci fiecare dintre noi să mai reflecte la această problemă a deplasărilor. Mulțumesc! Da. Uh, participarea Parlamentului la conferințe internaționale este o temă permanentă a conferinței președinților. Uh, deci uh, avem nevoie de încă de un acord prin care, interinstituțional prin care am putea să soluționăm problema pentru toate conferințele și nu doar de la caz la caz împreună cu Comisia și uh, Consiliul, uh, suntem pe cale să negociem un astfel de document. Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc lui Dagmar Ruth Behrendt pentru inițiativa ei în legătură cu rolul Parlamentului la aceste conferințe internaționale. Sunt și eu jurist și cunosc foarte bine regulile Uh, care stau la baza uh, atitudinii diferitelor instituții și organe. Acum însă să nu luăm chiar așa ad literăm această separare a puterilor și cred că uh, putem să fim și în continuare formatori de opinie. Dacă, deci putem să ne implicăm ceva mai activ decât și, și dincolo de statul de observator pur. Sigur că de obicei comisia este cea care are atitudine pozitivă și statele membre sunt cele care trag frâna de mână. Important este ca noi să avem o atitudine proactivă. Uh, și în legătură cu comentariul făcut uh, pe tema euforia versus uh, raportări realiste, îi dau dreptate colegei. Cred că Însă, pentru noi toți uh, implicați în protecția mediului, este important să rămânem cu picioarele pe pământ și respectând uh, legea. Deci, uh, cu toată buna intenția, atunci când se pregătește un acord, sigur că până la urmă contează care sunt faptele ancorate, consacrate prin anumite norme de drept. Sigur că um, Uh, aceste, aceste uh, temei juridice se reflectă și în uh, dezbateri și tocmai în politica de combatere a modificărilor climatice este important să distingem între, între angajamente și obligații da? Pentru că de obligații chiar trebuie să ne ținem câtă vreme angajamentele sunt declarații de intenție. În ce privește uh, Uh, problema uh, invocată de domnul uh, Grote, eu totuși cred că trebuie să fim mai ceva mai reținuți cu aceste afirmații moralizatoare. Eu sper că se va crea însă o reglementare unitară, pentru că noi, de exemplu, în, în Austria întotdeauna suntem Uh, loviți, bombardați de colegii noștri moralizatori și nu vorbesc de socialist, dar acum știi tu la cine mă refer. Deci vo, întotdeauna suntem confruntați cu tot felul de moralizatori din toate direcțiile și de aceea cred că este foarte bine să nu continuăm cu treaba asta. Uh, el uh, a făcut așa, ăsta a făcut, ăsta n-a făcut. Nu, să avem un cadru de reglementare foarte clar care stabilește lucrurile fără niciun echivoc. Președintele, mulțumesc. Uh, închei dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Am două observații. Criton Arsenis uh, are dreptate atunci când spune că Parlamentul uh, întotdeauna Parlamentul nu face bine să-și încheie delegația tocmai atunci când lucrurile devin cât se poate de palpitante. Da? Deci la, delegațiile au avut programul până la vineri la prânz, câtă vreme se știe foarte bine că conferințele Națiunilor Unite țin până sâmbătă dimineața. Da? Deci uh, delegația uh, practic uh, a existat, a, a, a, n-a mai existat nici măcar fizic la fața locului și atunci Eh, chiar dacă din punct de vedere birocratic eh, poate există unele limitări, din punct de vedere politic trebuie să, ca angajamentul și participarea noastră să țină până în ultimul moment. Este foarte important că Parlamentul eh, are un rol important de jucat în, în formarea unei opinii publice și crearea unui cadru de reglementare Eh, internațional în domeniul protecției mediului. În eh, cazul Japoniei, Mexicului, altor state, am putut eh, vedea cât de, interesant, cât de interesante sunt aceste state de legislația Uniunii Europene în domeniu, dar și cât de interesate sunt aceste state de poziția și de activitatea Parlamentului concretă pe această temă. Bun. Cred că prin aceasta putem să încheiem dezbaterea pe marginea conferinței din decembrie. Haideți să vedem în continuare ce face Uniunea Europeană pe viitor. Trecem la punctul de ordine de zi numărul 11, acțiunea UE în ce privește trecerea de um, obiectivul de 20% reducere a emisiilor de gaze și uh, în ce privește Eh, viitorul în problema așa numitului carbon leakage. Este vorba de o comunicare a Comisiei care, la care eh, răspunde eh, raportorul nostru care văd chiar acum a intrat în sală. Poftiți, domnule coleg. Um, well, first of all, this is... Mulțumesc, domnule președinte. Asta nu este prima discuție pe care o avem cu privire la trecerea la minus 30% unilateral la nivel european a sosit momentul ca Parlamentul să uh, facă un, să aibă un raport de inițiativă în ceea ce privește adoptarea sau nu acestui obiectiv de minus 30%. Envi este comisia responsabilă pe fond pe această chestiune, dar dați-mi voie să subliniez că avem și o strânsă colaborare cu comisia ITRE pe câteva dintre aspecte, fiindcă pentru acelea ei au competența, cum ar fi politica energetică și industrială. Asta înseamnă că împreună vom lucra la un raport cu raportorii de la ITRE, doamna Jordan, raportarea ITRE, și este foarte important să ne asigurăm că cele două comisii vor colabora pentru a avea acest raport comun, fiindcă până la urmă este în interesul comun al Parlamentului să avem o poziție solidă pe acest subiect. Momentul de acțiune este esențial, trebuie să avem o poziție solidă și pentru asta trebuie să facem acest lucru la momentul potrivit. Eu doresc ca raportul să fie aprobat în iunie, adică înainte de Consiliul din iunie. E foarte important să ne asigurăm că Parlamentul va ajunge să aibă poziția oficială înainte de Consiliul din iunie, fiindcă asta va permite Parlamentului să-și prezinte propria viziune la un an, peste un an după comunicarea Comisiei Comisiei, care a fost în mai 2010 și cred că după un an, ca Parlament, e bine să avem un astfel de raport de inițiativă. Un alt lucru. De ce este important acest moment? Pentru că e important să discutăm și despre perspectivele financiare. Există situații în care dorim să adoptăm acest obiectiv de minus 30%, dar impactul asupra statelor membre va fi diferit și asta va avea un impact și asupra perspectivelor financiare. Comisia își va face o propunere legislativă în iunie și de aceea e important să încercăm ca Parlamentul să aibă o influență asupra acelei, în acea discuție. Acum, în ceea ce privește conținutul, ați primit un document de lucru pe care l-am elaborat în dosarele dumneavoastră și vreau să fiu foarte clar. E un document de lucru în care am reunit toate aspectele. Deci nu e raportul de inițiativă, este doar un document de lucru unde încerc să uh, aduc împreună toate studiile, toate studiile, toate argumentele care există. Deci pe baza acestui document să începem dezbaterea. Prin urmare, uh, este un document al raportorului, nu un raport oficial al Parlamentului. În acest document de lucru am reflectat structura comunicării Comisiei, deci tot ce vedeți acolo în documentul de lucru au fost abordate în comunicarea Comisiei. Acest document de lucru oferă și o privire de ansamblu asupra modului în care vreau eu să structurez raportul de inițiativă. Deci să mă refer la știința climei, la traiectoria către 2050, la eficacitatea tranzacțiilor cu certificate de emisii, la costuri și beneficii pentru obiectivul minus 30, competitivitatea, dezbaterea privind relocarea emisiilor de carbon. De asemenea, vreau să vă spun că din perspectiva ITRE vor aborda și și ei câteva aspecte specifice, cum ar fi energii regenerabile, politici industriale și, de asemenea, vor participa la structura raportului final. De aceea, structura aceasta finală va fi stabilită împreună cu raportarea ITRE, doamna Jordan. Raportul din inițiativă se va baza pe acest document de lucru și o să fac uh, uh o să introduc și aspectul politic în acest raport pe baza tuturor elementelor din documentul de lucru și pe baza elementelor care vor reieși din acest prim schimb de puncte de vedere. Vreau să subliniez acum un aspect pe care îl, vor, îl voi introduce în raportul de inițiativă, poziția Parlamentului exprimată în rezoluția de la Cancun, în care se spune că UE trebuie să se îndrepte unilateral către obiectivul de minus 30. Am convenit acest lucru noi ca Parlament și e normal să ne construim um, raportul pe baza acelei afirmații din rezoluția de la Cancun. În ceea ce privește argumentele care sunt esențiale în raport voi spune că uh, adoptarea obiectivului de minus 30% e logic, fiindcă trebuie să avem în vedere uh, perspectiva pe termen lung până în 2050, când UE per ansamblu a convenit să se treagă la o reducere a gazelor de emisii, gazelor um, cu efect de seră de la minus 80 la minus 95. E logic ca până în 2020 să vrem să ajungem la minus 30. De asemenea, dacă vrem să îndeplinim obiectivul de 2 grade din punct de vedere științific, este esențial că țările dezvoltate să aibă reduceri între 25 și 40% și evident că noi trebuie să ne situăm în acel uh, regim și minus 30 este exact între minus 25 și minus 40. În ceea ce privește pozițiile internaționale și acolo s-au modificat lucrurile din 2008 când uh, Europa a convenit asupra poziției sale de minus 20% și apoi minus 30 dacă există un acord internațional. Ca parte a rezultatului de la Cancun, multe dintre marile economii, de fapt toate marile economii, au făcut promisiuni ca parte a procesului ONU Putem cu toții să spunem că există angajamente diferite, dar ce este sigur este că toate marile economii și-au stabilit propriile obiective. Deci discuția a mai evoluat în acest sens din 2008 și este important să uh, privim dincolo de dezbaterea Cancun și Durban. Dacă ne uităm la ce intenționează să facă China, fiindcă în martie vor avea planul cincinal economic, în sistemul lor ei încă lucrează lucrează cu planuri cincinale, așa fac ei lucrurile. Mai există oameni care susțin acest plan cincinal, eu nu, dar cel puțin e bine că vom vedea ce planuri au pentru următorul cincinal. Și dacă vă uitați la proiectele de până acum, e clar că economia verde va fi prioritară pe agenda lor. Nu fiindcă îi deranjează așa mult schimbările climatice, fiindcă încep să perceapă că este logic din punct de vedere economic să facă acest lucru în China, fiindcă este benefic pentru economie și trebuie să înțelegem și noi acest lucru în dezbaterea europeană. China evoluează în această direcție. Deci cam asta ar fi perspectiva internațională în ceea ce privește siguranța energetică. Dacă ne uităm la prețul petrolului care crește din nou, putem spune că în această etapă, în ultima lună, Europa a plătit 70 de miliarde de euro cu atât mai mult, cu 70 de miliarde mai mult pe importurile de petrol datorită creșterii acestor prețuri. Deci, în acest sens, E bine să încercăm să devenim mai puțin dependenți de combustibil fosil, de petrol și gaze mai ales. E logic din punct de vedere economic că atunci vom plăti mai puțin pentru importuri. În ceea ce privește tranzacțiile cu certificate de emisii, uh, s-a discutat mult despre eficacitatea acestui sistem de tranzacții și e important să spunem că și aici lucrurile au evoluat din 2008. De exemplu, la finele fazei 2 a sistemului actual vom avea un surplus de 500 până la 8 800 milioane tone CO2. Comisia, în comunicarea sa, a arătat că uh, adoptarea obiectivului de minus 20% va fi realizată uh, prin aceste surplusuri. Deci iată că lucrurile au evoluat mult din 2008. Apoi, în ceea ce privește dezbaterea politică, cum să ajungem la obiectivul de minus 20%, esențial este că în sectorul non-ETS să se realizeze eficiența energetică, mai ales la nivelul transportului și clădirilor, și în comunicarea sa, Comisia a uh, luat în considerare o eficiență energetică de 10% pentru îndeplinirea acelui obiectiv de 20%. Și dacă îndeplinim obiectivul de eficiență energetică de 20%, depășim obiectivul de 20%. Vom avea o discuție politică pentru a vedea cum putem face ca și sistemul tranzacțiilor ETS să evolueze. Vom discuta despre certificate gratuite, Uh, pentru a putea vedea cum putem crește veniturile pentru statele membre și cum putem redistribui aceste venituri. Și aici apare legătura cu perspectiva financiară și cred că este important să vedem cum putem stabili un echilibru între mediul non-ETS, membrul ETS, pentru a beneficia statele membre. În ceea ce privește programul, calendarul, este clar că dacă vrem să finalizăm acest raport, depindem și de uh, participarea ITRE, fiindcă au și o parte de raport. Deci nu pot să vă spun concret care este calendarul. Cum am spus, doresc să finalizăm votul în plenară în iunie ca să fim gata pentru discuțiile privind perspectiva financiară și Consiliul din iulie și noi, ca MV, vom avea pe 28 februarie o audiere pe acest subiect. A existat o solicitare și și eu vreau acest lucru, să avem o audiere comună între ITRE și ENVI, dar având în vedere programele încărcate, acest lucru ar fi fost posibil numai în aprilie și ar fi însemnat să amânăm lucrurile prea mult. Și de aceea, pe 28 februarie, am hotărât să avem o uh, audiere noi și cei de la ITRE în martie și să sperăm că în martie vom ajunge la procedura de amendamente și apoi votul în ITRE la începutul lui mai va permite să terminăm până în iunie. Cam asta este calendarul și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mă interesează mai ales feedback-ul privind aspectele politice, fiindcă trebuie să introduc și uh, conotațiile politice, nu doar cele financiare sau economice. Mulțumesc, domnule președinte. Yeah, thank you very much. Was could, could see. Mulțumesc foarte mult, Pasecut. S-a văzut uh, angajamentul uh, pe care îl aveți în elaborarea unui raport și avem o listă lungă de vorbitori și am spus de la bun început două minute pentru fiecare, pentru că altfel nu vom reuși să parcurgem toate punctele de pe agenda. Insist asupra cooperării noastre cu Comisia ITRE. E cazul ca în acest dosar să colaborăm, avem competențe și unii și alții, deci va trebui să avem un schimb de vedere cu ei. Aș menționa doar două aspecte creșterea la 30%, uh, probabil că uh, nu va putea să fie susținută de uh, anumite state membre și poate nici de anumite sectoare industriale. Ați menționat perspectiva financiară. Iuta Hauk face parte dintr-o echipă care studiază perspectiva financiară. Sigur că uh, am putea introduce o linie bugetară în folosul reducerii dioxidului de carbon, pentru că dacă uh, vom dori să obținem această creștere, să depășim uh, după 2020 uh, această limită de 20%, va fi nevoie de mai mulți bani pe care să investim în protecția climatică pentru a putea face mai mult. Iar în ce privește industria, sigur că există industria verde, care uh, este ambițioasă, care uh, dorește să-și îndeplinească obiectivele, dar mai există și industria brună. Iar noi uh, ne gândim și la problemele legate de relocarea carbonului. Nu este cazul să eliminăm pe cineva din Uniunea Europeană. Trebuie să găsim uh, companii pe care să le atragem, nu să uh, le alungăm să se orienteze spre altă regiune. Trebuie să existe, din acest punct de vedere, un bun dozaj de politici, să-i convingem pe cei care încă nu sunt hotărâți să vină la noi și să îi convingem pe cei care sunt la noi să rămână. Dau cuvântul acum raportorilor din uh, umbră și din partea PPE, domnul Tatarela. Doriți să, interveni? să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-l felicit pe raportor pentru buna colaborare și pentru viteza pe care vrea să o imprime acestui raport a repetat și astăzi faptul că este foarte interesat să găsească, să ajungă la un acord, la o bună colaborare cu Comisia ITRE. Însă acest acord, această colaborare sunt oarecum incompatibile cu viteza pe care dorește să o dea acestui raport. E adevărat că nu s-a putut organiza o audiere comună, având în vedere calendarul foarte încărcat și timpul foarte scurt care este dorit de raportor. Dacă trebuie să colaborăm cu toții pentru a avea un bun rezultat, e în interesul nostru al tuturor să fie aprobat cu o mare majoritate raportul și pentru asta toată lumea trebuie să se poată exprima raportul care a fost prezentat astăzi de raportor pare să fie unul foarte precis, foarte punctual. Însă, din punctul meu personal de vedere, acest lucru este valabil doar dintr-un punct de vedere. Dacă vreți să includeți acolo toate studiile, toate opiniile care există pe acest subiect, fiindcă asta ne-a spus raportorul, deci dacă trebuie să fie o bază de discuție pentru noi toți, îmi permit să spun că trebuie să existe o abordare mai echilibrată, adică să fie o plajă de opinii inclus acolo, uh, cât mai largă posibilă. Și mi se pare că percep o poziție net părtinitoare, un echilibru care nu există. Ca să reiau cele spuse în discuția anterioară de domnul Siber, aș vrea. Nu mai am timp de a vorbi? E drept, nu mi-am dat seama că trece așa de repede timpul, spune vorbitorul. Îmi cer scuze, dar suntem în întârziere și am primit niște instrucțiuni foarte clare cu privire la respectarea timpului a afectat domnul Jorgensen. Mulțumesc. Și mulțumesc și lui Buzz Icot. Uh, a elaborat un document extraordinar și a respectat etapele, este un document de lucru care merită felicitări. Există un argument asupra căruia ar trebui să ne concentrăm în comunicare și în dezbatere. Aproape că am atins în clipa de față obiectivul de reducere cu 20% pentru că există și uh, această posibilitate de uh, relocare și din 2009 până în 2020. Din păcate, însă, uh, ar putea să existe din nou global o creștere a emisiilor de bioxid de carbon. Noi nu putem decât să ne folosim de o putere soft pe care o avem în a stabili standarde pentru țările noastre și prin a da un exemplu bun. Dar trebuie să ne gândim și că prin uh, uh, aceste demersuri în țările noastre uh, s-ar putea să existe o creștere a emisiilor pentru că toți contează și pe posibilitatea de relocare. Ați menționat China ca fiind un bun exemplu. Știu că este foarte important. Thomas Friedman, editorialistul de la New York, spune că um, China pentru o zi, practic, a putut să semene cu Statele Unite. Trebuie să uh, Uh, avem într-adevăr China alături de noi, uh, pentru că altfel noi vom pierde într-o uh, competiție cu China. Mulțumesc. Le, le temps de parole, je n'apparaisse Mulțumesc. Dau cuvântul lui Chris Davis și rog din nou să se respecte timpul pentru intervenții. Mulțumesc. un uh, autovehicul care generează 95 de grame de uh, bioxid de carbon pe kilometru a fost prezentat astăzi. Deci putem vedea cât de repede poate să avanseze industria în acest domeniu și să ne gândim pe de altă parte cum vor fi afectați consumatorii de creșterea uh, prețului la carburanți. Sigur că există o presiune pentru îmbunătățire în acest domeniu contați pe susținerea mea în raportul uh, dumneavoastră, pentru că uh, reducerea cu 30% va putea fi decât uh, salutară de către noi. Dar, pe de altă parte, să ne gândim la realitățile lumii în care trăim. Cadrul creșterii, reducerii cu 30%, trebuie să fie un acord internațional. Și nu s-a ajuns la un asemenea acord, ba nici măcar nu există perspectiva pentru a-l obține într-o perioadă următoare. Trăim într-un mediu uh, concurențial uh, puternic și uh, există uh, riscuri legate de această politică de relocare a carbonului. Una din modalitățile în care am putea ajunge la acea reducere cu 30% în Uniunea Europeană sunt aceste offset-uri, dar există oare o structură care să devină funcțională în acest domeniu? Mulți uh, spun că această afacere se bazează de fapt pe înșelătorie, că se va trișa. Deci trebuie să ținem seama și de argumentele pe care oponenții proiectului le au în acest sens. Mulțumesc, Chris. Domnul Callanan. Mulțumesc, doamnă președintă. După ce a intervenit Chris Davis, nu știu dacă mi-a mai rămas ceva de spus, pentru că el, într-un fel, a prefigurat punctul meu de vedere, dar aș face totuși și eu uh, câteva observații. Îi mulțumesc lui Bas pentru un uh, document care este provocator. El are puncte de vedere foarte ferme, dar care pentru noi toți vor constitui o provocare iar uh, această idee de creșterea reducerii până la 30% este o provocare în sine. Am fost puțin sceptic dintotdeauna cât uh, de practic va fi să creștem de la 20 la 30% reducere, pentru că se vorbește de 81 de miliarde de euro care ar trebui să fie costurile pentru o asemenea reducere. Comisia cel puțin estimează costurile la acest nivel. Și Întreb care trebuie să fie obiectivul. Sigur că noi trebuie să oferim un exemplu pentru restul lumii, să ne bazăm pe uh, această uh, constrângere de tip soft, să spunem. Dar uh, uh, chinezii uh, Uh, au uh, deja o politică de utilizare a energiei eoliene, de a construi și panouri solare. Din acest punct de vedere, deja promovează foarte mult uh, ideile lor. Da? De fapt, schimbările climatice demonstrează că uh, ceea ce uh, se exprimă de către China și de Statele Unite nu corespunde exact cu realitatea. Deci, uh, sigur că dacă această creștere a reducerii ar fi posibilă, ar susține, dar trebuie să fim realiști să vedem dacă este posibilă sau nu, dacă obiectivele sunt realiste sau dacă nu cumva alungăm pur și simplu anumite sectoare industriale din Europa în afara Europei, industria aluminiului, uh, industria fertilizanților, dar inclusiv uh, pe mici industriași. Uh, intervine președinta. Mă scuzați, spune președinta, dar trebuie să respectăm timpul de intervenții. Sabine Wills. Mulțumim uh, raportorului pentru argumentele sale foarte interesante. Raportul său arată foarte clar uh, incertitudinea uh, care domină în legătură cu acest comerț cu certificate de emisie Ehm, cred că ehm, și industria trebuie să-și ajusteze ehm, activitățile astfel încât acest schimb cu certificate de emisii să fie într-adevăr, să fie într-adevăr un stimulent pentru limitarea cantității totale de emisie cele 14 miliarde euro de profit din primele două faze ale uh, comerțului cu certificate de emisie arată uh, încă o dată foarte clar uh, cât de mare este gradul de speculație în acest sector comercial și că, de fapt, nu protecția climei este principalul motor al acestui schimb de certificate. Conform estimării Comisiei, Uh, probabil că emisiile se pot reduce cu jumătate în perioada de referință, uh, menținând obiectivul de 2 grade. Cifrele din raportul prezentat arată care, sunt, uh, care este impactul obiectivului de 30%, care siguranță, cu siguranță că mai poate fi și surclasat. Ne bucură foarte mult uh, Uh, capitolul privind uh, uh, acele certificate de mediu curat, există și unele certificate care au, au fost folosite în mod abuziv pentru construcția unor, unor termocentrale eh, pe bază de cărbuni. Acestea ar trebui eliminate. Este foarte important să creăm o siguranță pentru investitorii în domeniul noilor tehnologii uh, și uh, cred că și aici uh, putem să progresăm mai departe. Mulțumesc, doamna Rosbach. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc și raportorului pentru excelentul document, foarte temeinic pregătit, foarte cuprinzător. Însă, și știți că la mine multe fraze încep cu acest cuvânt însă. Sigur că putem să ne reducem emisiile de carbon și de dioxid de carbon în viitor, dar nu riscăm cumva că prin această reducere drastică, că uh, o, un transfer al producției în uh, economiile emergente, pentru că știu că India, de exemplu, abia așteaptă să uh, transferăm capacitățile noastre de producție acolo. Pentru mine este foarte important ca europenii toți să consume mai conștient deci avem nevoie de o muncă de propagandă, de o muncă de PR, care deocamdată nu se observă. câți anume dintre dumneavoastră trăiți într-o așa numită casă pasivă, neutră din punct de vedere energetic? Mulțumesc. Cu Monsieur Florence. Domnul Florence. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Sunt de acord cu faptul că trebuie să dăm exemplu mm, prin comportamentul nostru și că trebuie să transpunem eh, acest exemplu eh, prin acțiuni politice. Eh, până acum, dacă ne gândim cum au implementat statele membre legislația noastră europeană, atunci statele membre au implementat-o jalnic și dacă mergem așa mai departe, nici 20% nu vor fi atinși. Deci trebuie să avem grijă ca, a, ca Europa să atingă obiectivul de 20% eh, cât se poate de curat și legal. Da? Deci dacă Germania nu s-ar fi reunificat, practic nici noi n-am atinge aceste obiective. Deci trebuie să facem lucrurile astfel și trebuie să ne propunem obiective care sunt fezabile. Trebuie să... Raportul um, este o înșiruire foarte interesantă de diferiți actori implicați în limitarea modificărilor climatice, dar trebuie să cooptăm industria și trebuie să, și trebuie să menținem competitivitatea. Deci uh, nu vorbim aici de uh, o joacă la groapa de nisip, deci uh, vorbim de implicații foarte clare asupra industriei mediului economic. Deci trebuie să ne regândim poziția față de diferiți actori implicați, trebuie să ne gândim în următoarele prevederi bugetare să cum, cum, cum, cum putem gestiona aceste chestiuni. Dar la urma urmei, dragă Iuta, toate aceste proiecte și obiective trebuie plătite. Și industria europeană va trebui să plătească pentru obiectivele noastre ambițioase. Deci să nu uităm de competitivitate, care este un element cheie. Politica de eficiență energetică despre care ai vorbit, o, o apreciez uh, extrem de mult. Deci abordarea asta ne poate crea mai multe uh, așa numite joburi verzi, deci locuri de muncă ecologice. raportul este scris uh, de o parte de actori și vizează un anumit sector al, al, al actorilor implicați, dar dacă vom avea în vedere toți actorii, atunci cred că până la sfârșitul acestui an vom avea un document până care e, uh, cuprinde cele convenite deja. Pentru că e, uh, am convenit 20%, și chiar 30% dacă și alții participă. Din punct de vedere legislativ n-am convenit și n-am adoptat nimic altceva. Mulțumesc, spune președintele. Eh, cred că un 30% n-ar fi un pas înapoi în epoca de piatră, așa cum am mai citit-o și în eh, comunicarea noastră de presă, stimate coleg. Eh, colegul Florenț face parte din comisia noastră, dar uh, dar uh, mă gândesc oare la ce s-au gândit colegii din alte comisii când au citit această comunicare. Următorul vorbitor, uh, domnul Grote. Noi am adoptat 20% și chiar 30% că participă și alții. Am trecut o rezoluție prin Parlament care nu este urmată de acte legislative și la Cancun nimic nu, uh, obligatoriu nu s-a adoptat. Deci s-a adoptat un obiectiv declarativ și mi-a lipsit foarte mult din această dezbatere faptul că avem o, eh, am trecut printr-o criză financiară economică. Da? Și <laughs> trebuie să uh, recunoaștem că și uh, emisiile s-au redus în ultima vreme pentru că producția industrială a fost redusă. Știu, nu la asta ne gândim când încercăm să limităm uh, emisiile de gaze cu efect de seră. Deci, sistemul de până acum, abordarea până acum, a fost una greșită și cred că avem nevoie de o schimbare de paradigmă. Deci, iar dacă, eu cred că dacă spunem 30%, trebuie să vedem cum ni se pot alătura alții pentru atingerea acestui obiectiv. De asemenea, trebuie să ne asigurăm ca până în 20, 2020, 20% din energia noastră să fie eh, din surse regenerabile. Eu nu vreau ca acest obiectiv să fie subminat de nimeni. Da? Eh, statele membre care au astăzi, de exemplu, stat, eh, certificate de, de, de distribuția energiei regenerabile, din surse regenerabile prin rețelele publice um, ar trebui să poată să uh, facă comerț cu aceste uh, certificate. Până la urmă, cetățenii sunt aceia care trebuie să suporte costurile acestor transformări și trebuie odată și odată să ne uităm și în urma noastră să vedem dacă uh, există cetățeni, dacă există industrie care să ne urmeze. În, pentru că noi putem fi cât se poate de ambițioși. Puteam să, puteam să zicem 40%, 50% reducere, dar nu ne-ar fi urmat nimeni. Deci trebuie să ne facem temele, inclusiv în uh, alte sectoare decât uh, cel al schimbului de uh, certificate de emisie. Și trebuie să facem în așa fel încât să arătăm, să demonstrăm că putem să reducem la 30%, dar dacă altcineva nu se alătură, atunci rămânem la 20%. Vă rog să vă respectați timpul de vorbire alocat, spune președintele, pentru că mai avem și alte uh, probleme discutate, cum sunt uh, uh, alimentele intoxicate, infestate cu dioxină și așa mai departe. Bun. Uh, următorii vorbitori sunt. Uh, este, următorul este Criton Arsenis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe colegul nostru pentru excelentul document, extrem de util. Împreună cu cabinetul meu am uh, analizat și documentele conexe și le-am considerat, am considerat uh, că acest raport este chiar uh, impresionant. Care este costul trecerii de la 20 la 30% la, sută reducere? 11 miliarde. De exemplu, numai pentru 2011 se prevede o creștere a cheltuielilor pentru uh, petrolul importat de 50 de miliarde. Și atunci, ce trebuie să facem ca să ajungem la 30%? Trebuie să impunem taxe sectorului non-ETS. Și asta ce înseamnă? Costul trecerii la, de la 20 la 30% este, este mai redus decât uh, am uh, plăti pentru crearea uh, mai multor locuri de muncă verzi. Și dacă noi investim acum, în viitor, pe viitor, costurile vor fi mult mai mari, pentru că modificările climatice nu sunt un nu sunt niciun trend, nu sunt nicio modă, ci sunt uh, uh, fapte reale cu care vom fi confruntați uh, în viitor. Sigur, întrebarea este când vrem să începem să acționăm. Cu toate că China a eșuit, eșuat la Copenhaga, China își urmărește obiectivele în ce privește exporturile industriale, în ce privește sectorul energetic, și dacă nu putem fi competitivi acum cu China, atunci cum vom putea fi noi competitivi față de o China verde? Mulțumesc. Doamna Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur colegilor care l-au felicitat pe domnul raportor. Într-adevăr, este un raport foarte inteligent și interesat, fiindcă pune accentul pe miza economică. Vreau să subliniez că problema nu e una de natură pur ecologică. Este o miză industrială și o miză economică aici. După Cancun, în țările din sud, va exista o adevărată explozie a angajamentelor lor, dată fiind dinamica creată la Cancun. Și pe plan politic și economic, dacă Europa nu investește masiv în această sectoare, vom pierde orice posibilitate de a fi lideri în domeniul economic și de a uh, păstra cine a mai rămas din um, poziția de lider în domeniul politic. industria și spațiul nostru economic trebuie protejate pentru următorii 10-15 ani și dacă ratăm acest tren, el nu o să mai revină în curând. Cum să facem asta? Crearea de obligații pe piață este o posibilitate. Știu care sunt problemele de competitivitate subliniate de colegul Floren și de alți colegi, dar cred că nu avem nici o alegere. China, Brazilia, India, țările din Sud se îndreaptă în acea direcție și noi nu putem să rămânem în urmă, dar fiindcă noi suntem cei care, într-un fel, au lansat această mișcare. Mulțumesc, Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc lui Baz pentru documentul pe care l-a prezentat și pentru disponibilitatea de a organiza o audiere împreună cu IDRE. Dar am unele probleme legate de document, mai ales în ce privește cifrele care sunt menționate în document. Le-a preluat cu siguranță din partea altor instituții, dar există de asemenea opinii care uh, vorbesc despre cifre mult mai mari decât cele care figurează aici. Eu cred că trebuie să îmbunătățim puțin cifrele din document. Mai există și o anumită inconsistență în document el spune că SUA și China uh, uh, au progresat mai mult decât noi în Europa. Dar eu cred că sunt tocmai acele țări care se opun unui acord internațional. Eu mă întreb dacă noi, europenii, suntem pe calea cea bună. Sigur că acest uh, mod de a opera cu certificatele de emisii uh, poate fi uh, o cale bună. Dar oare sunt într-adevăr suficient de motivante metodele pe care le-am găsit noi? Poate că trebuie să găsim uh, și alte elemente pentru a stimula competitivitatea noastră și viitorul nostru. El uh, Uh, sugerează o creștere rapidă a reducerii cu până la 30%. Eu cred că este o abordare greșită și că trebuie să regândim puțin lucrurile. Pentru că certificatele acestea uh, ar putea uh, să rezolve problemele în proporție de 50% în afara Europei. Dar oare așa să fie? Iar în ce privește nevoia de a armoniza politica în domeniul mediului cu politica în domeniul agrar sau uh, economic, ab, sunt absolut de acord, dar să nu încercăm să uh, nu ținem seamă de cei care vor fi direct implicați. Mulțumesc, Elisabeta Gardini. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus multe lucruri aici. Mulțumesc și eu lui Bas, raportorul nostru. Sunt în totalitate de acord cu cele spuse de coordonatorul Zeber în ceea ce privește cifrele cred că e bine să aprofundăm puțin lucrurile și chiar vreau să-i cer lui Bas să introducă câteva detalii în ceea ce privește studiile pe care le citează în acest document și care ajung la niște concluzii care contrazic uh, studiile pe care le avem noi. Dar chiar și atunci când avem aceleași cifre, cred că abordarea ar putea să fie diferită de cea care s-a dat. De exemplu, atunci când se spune că creșterea costurilor pentru a trece de la minus 20 la minus 30% ar fi de doar 16%, trebuie să ne gândim la previziunea făcută de reducerea la, cu minus 20% în 2008. Eu trebuie să mă bazez pe ultimele informații pe care le avem și criza, care nu poate fi folosită ca un motiv general pentru a crește reducerea de CO2. Deci dacă ne gândim la costurile calculate în 2010 după criză, văd că creșterea nu mai este de 16%, ci de 69 9%. Deci vorbim de o creștere imensă. Prin urmare, în funcție de cum interpretezi cifrele, vedem că rezultatele sunt diferite. De aceea cred că avem într-adevăr nevoie să studiem puțin lucrurile mai în detaliu. Competitivitatea companiilor europene trebuie să fie protejată. Banca Europeană pentru Investiții a spus că sistemul european, așa cum este el conceput în prezent, dacă rămâne izolat și ceilalți jucători internaționali nu iau poziții similare, dacă nu se asigură o protecție națională ridicată, economia europeană va avea de suferit. De exemplu, costul energiei electrice. Noi plătem cu 20% uh, mai mult față de SUA sau 200% mai mult față de China și aceste, uh, aceste prețuri ridicate nu vor face decât să crească. Deci trebuie să analizăm foarte atent lucrurile. Molto grazie uh, la speaker François Grostet. Mulțumesc. Ultima pe listă, François Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Ținând seama de faptul că multe s-au spus, pot să am o intervenție scurtă. Confirm precauția pe care am avut-o întotdeauna și prudența față de un asemenea subiect. Sigur, îl felicit pe raportor pentru că dezbaterea noastră este foarte animată, dar ă, vreau să fim prudenți. Pentru că în legătură cu un asemenea subiect, dacă cităm China, eu cred că Aici este clar, China știe că trebuie să-și îmbunătățească tehnologiile pentru a uh, putea concura întreprinderile din Europa, dar în același timp ă, în China există în continuare construcția de termocentrale pe cărbune. Deci China a înțeles că trebuie să-și dezvolte piața pentru a putea deveni un concurent tot mai puternic pentru piața internă europeană. Sunt de acord cu Corin Lepaj, care spune că este nu doar o dezbatere econ- de mediu, ci și una economică. Este un domeniu asupra căruia putem acționa eficacitatea energetică și toți putem contribui aici, nu doar cetățenii, dar și întreprinderile, pentru a spori această eficacitate. În același timp, nu trebuie să punem în pericol competitivitatea întreprinderilor. Și eu cred că o singură regulă trebuie să se impună. Regula reciprocității și trebuie să o, să o impunem și în cadrul politicii industriale europene. Mulțumesc foarte mult pentru aceste, această dezbatere intensă. A fost o primă dezbatere pe un document de lucru din partea lui Bas Eckhurt. Nu a fost un raport, a fost un document de lucru. El a spus că pe 28 februarie vom avea o audiere în cadrul ședinței noastre, probabil că înainte de masă sau după amiază, nu știm exact când vom găsi timpul necesar ca timp de trei ore să discutăm în legătură cu acest subiect. Pe 16 martie vom discuta proiectul de raport și probabil că pe 22 martie va fi termenul limită pentru depunerea amendamentelor iar în mai am dorit să avem votul în comisie pentru ca raportul să intre în iunie în plenară. Deci dacă și colegii de la ITRE vor coopera cu noi, atunci vom avea raportul înainte de întâlnirea la nivel înalt uh, din iunie. Mulțumesc foarte mult! Va trebui să analizăm amănunțit acest document de lucru pentru că este important pentru protecția mediului, dar și pentru industria europeană și argumente în acest sens au fost deja invocate. Vă propun acum să trecem la Următorul subiect de pe ordinea de zi ține de siguranța alimentară și înainte de a trece de fapt la siguranța alimentară să ne gândim la hrana pentru animale. Este punctul 12 de pe ordinea de zi, problema contaminării cu dioxină a hranei pentru animale. Și uh, a existat un scandal care a depășit granițele naționale ale Germaniei. Avem și uh, televiziunea noastră care prin satelit uh, se ocupă de acest subiect. Doamna director general de la DG Sanco este aici, îi spunem bun venit și domnul Budley, de altfel, director acolo. Dorim să știm, pentru că Dagmar Ruth Berend a solicitat acest lucru, ce intenționează să facă Comisia pentru ca deficiențele care au fost descoperite să fie înlăturate. Astăzi uh, există și întâlnirea miniștrilor agriculturii la Bruxelles. Deci e cazul ca și comisia noastră să analizeze toate lacunele existente în ce privește securitatea alimentară. Putem să-i dăm cuvântul întâi lui Dagmarut Beiren, dar înțeleg că nu dorește să vorbească bine. atunci. Îi dau cuvântul doamnei Paula Testori. Eu îmi cer scuze că trebuie să lipsesc pentru câteva minute am o întâlnire în paralel. Doamna Testori, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. No, first of all... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun pentru început că procesul verbal reflectă faptul că în Consiliu s-a discutat acest lucru în această dimineață. L-am văzut și pot să raportez discuțiile în concluzii. Întâi de toate, vreau să vă spun, și acest lucru a fost recunoscut de toți miniștrii, sistemul nostru pentru siguranța alimentară a putut să reacționeze, a dat dovadă că funcționeze. Când există o astfel de situație de, deci situație de urgență, vedem că sistemul funcționează, trasabilitatea funcționează și am descoperit contaminarea și am putut să izolăm toate fermele și nutrețurile posibil contaminate am distribuit în timp real toate informațiile către toate statele membre prin intermediul sistemului nostru de alertă. Vreau să vă spun că în acest caz de contaminare nu a existat niciun risc adițional imediat. Vorbim aici despre situații în care limitele pentru dioxin au fost depășite, dar au fost depășite doar cu foarte puțin. Vorbim de cazuri unde limita a fost depășită cu 1,5 sau a fost depășită de două ori, ceea ce nu e nimic în comparație cu crizele care au existat existat în trecut, de exemplu ce s-a întâmplat în Irlanda acum 2 ani, unde ne confruntam cu depășiri de peste 200 de ore a limitei, sau criza din 99 din Belgia, unde se depășea cu peste 1000 de ori limita. Din fericire, deci, carnea posibil contaminată era contaminată cu niște valori foarte mici. În această dimineață, miniștrii au dat un răspuns pozitiv la cele spuse de comisie. Comisia a spus că pentru o criză de o astfel de dimensiune, trebuie să uh, luăm măsuri și să tragem învățăminte. În primul rând, trebuie să avem o implementare completă a legislației privind produsele alimentare pentru oameni și animale. Deci nu e o problemă a existenței regulilor, ci a punerilor în aplicare. Și uh, este suficient să există o verigă slabă în acest lanț pentru ca impactul să se propage puternic în toate statele membre. Această criză această urgență a afectat întregul lanț alimentar european. Este clar că acum însă nu ne gândim la o serie de noi măsuri, fiindcă în ceea ce privește dioxina avem un bun sistem de monitorizare, limitele sunt stabilite și există un sistem de control. Însă există puține lucruri pe care le putem face pentru a ne face sistemele și mai sigure și mai uh, consolidate și am propus patru măsuri concrete în acest sens, uh, care vor fi supuse la vot în comitetul permanent uh, care se va întâlni în următoarele săptămâni. Iată care sunt cele patru măsuri. În primul rând, credem că cei care produc și tratează grăsimile și acizii grași trebuie să uh, aibă autorizații obligatorii, fiindcă aceste entități sunt cele care reprezintă veriga slabă în lanțul alimentar, deci trebuie să fie aprobate, să fie autorizate. În prezent se face doar o înregistrare a lor. În al doilea rând, acești producători de acizi grași și grăsimi pot să producă grăsimi pentru uzuri tehnice și pentru nutrețuri. Deci uh, există două filiere care se întrepătrund și credem că ar trebui să se separe producția fie o separare completă la nivel de instalații sau o divizare în cadrul acelorași instalații fără posibilitatea de cross-contaminare um, dinspre linia de producție tehnică înspre linia de producție de nutrețuri. În ceea ce privește monitorizarea nivelului de dioxină, vrem să introducem un plan pentru eșantionare și analiză pentru materiale esențiale, cum sunt grăsimile. Este clar că grăsimile ele sunt o materie importantă și trebuie să avem un plan strict de șantionare și analiză. Și, în general, vom încerca să ne asigurăm că toate datele legate de monitorizarea dioxinei care există deja sunt și folosite la maxim. Și cea de-a patra măsură pe care vrem să o introducem este impunerea la nivelul laboratoarelor private a unei obligații de a raporta imediat orice um, rezultate pozitive, fiindcă această obligație de raportare, ori de câte ori se constată o contaminare, uh, există acum la nivelul operatorilor de produse alimentare pentru consum uman și animal, dar nu la nivelul laboratoarelor și vrem să o impunem și laboratoarelor. În concluzie, aceste patru măsuri concrete vor fi propuse în comitologie, sunt niște ajustări mici, deci nu e vorba de noi măsuri. Sau putem să le spunem măsuri noi, dar care constau în uh, adaptarea măsurilor existente și considerăm că avem un, un sistem bun de siguranță a produselor alimentare pentru uz uman și animal care trebuie pus în vedere. Mulțumesc acum doamna directoare Dagmar. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, și um, nimic din ce a spus uh, doamna director general nu este surprinzător pentru mine. Nici o surpriză pentru noi. Nu putem uh, decât să ne așteptăm ca cândva un astfel de scandal să izbuznească din nou. Când va fi asta? Poate în 2-3 ani? Nu știm. Într-adevăr, în Irlanda a fost grav, în Belgia apoi a fost și mai grav decât în Irlanda și descoperim că grăsim ultra încinse din frinteze și așa mai departe, uh, sunt denaturate exact de aceeași manieră cum a fost, uh, au fost denaturate grăsimile din uh, furajele descoperite contaminate în Germania. Nici nu știu ce să fac, să țin, să, să fiu consternată odată am întrebat uh, o colaboratoră ce raport să scriu despre asta păi, și mi-a zis, păi ia orice raport ce ai scris în ultimii 10-20 de ani, e același, model, e același model, pentru că lucrurile se petrec după același tipar. Deci dacă dumneavoastră, cum spuneți, un, vreunui stat membru, Germaniei sau altora, ce să controleze și cât să controleze, cu câți oameni și cu ce rezultate, atunci atunci uh, uh, nu cred că este un lucru de modă veche să faceți acest lucru. Deci, înțeleg că Paula spune că nu trebuie să faceți nimic altceva, pentru că deja lucrurile funcționează. Da? Uneori, uneori miniștrii au această inclinație să, să propună măsuri, radical, măsuri radicale. Da? Eu cred că ministrul federal al agriculturii în Germania ar fi putut să facă în trecut lucruri altfel decât le-a făcut în domeniul la uh, capitolul de furaje. Dar, așa, dar asta ține de statul membru. Uh, câteva uh, comentarii pe marginea celor patru acțiuni. În legătură cu producția de grăsim uh, grăsimi și acest graj. Nimic nou sub cer. Nu știu dacă pe vremea bolii vaccine bune sau mai târziu, am spus că trebuie autorizate toate unitățile de producere a alimentelor și furajelor. Și atunci toată lumea a sărit în Păi cum poți să cer autorizație specială pentru toate unitățile de producere a furajelor? E, ba da, se poate. Atunci, atunci am cerut același lucru și acum cerem, trebuie să cerem la fel acest lucru. Deci, la prima veriga a lanțului trofic, trebuie să, lanțului de alimentare, trebuie să avem o autorizare. Haideți așa, fiți curajoși. Deci, cereți autorizări obligatorii. Deci, dacă vreți să schimbați ceva, știți foarte bine că puteți face o schimbare numai aici, în toiul crizei. În ce privește alte acțiuni, în ce privește uh, uh, material specific uh, de colectat și de înșantionat, uh, știți uh, ce, uh, ce succes în ghilimele a avut codarea pe culori a materialelor de înșantionare în timpul crizei Bolivaci nebune. bune. Deci nu cred că are niciun fel de sens. În ce privește noile măsuri despre care ați vorbit, vorbit, nu cred că aveți nevoie de măsuri noi, dar Puteți să ne spuneți, poate, cât de bune sunt statele membre în a raport, raporta uh, uh, implementarea de uh, legislației în domeniul furajelor din 2004? Credeți că ar fi o idee bună să obligați statele membre ca la anumite produse, cum este dioxina, să existe obligația de a măsura aceste, aceste substanțe. Pentru că deocamdată ați lăsat la liberă alegerea statelor membre să măsoare și, sau să nu măsoare anumite substanțe și concentrația lor în anumite uh, produse. Apoi trebuie să vă spun cu toată modestia, modestia uh, văd că colegul meu Stevenson nu ascultă, dar mă rog, asta e treaba lui vreți din nou să, să ajustați uh, valoarea maximă admisibilă a dioxinei și, și mă refer aici la titulatura pe care ați dat-o dioxinei, deci substanțe nedorite deci vreți să reveniți la problema valorilor maxime admisibile a substanțelor nedorite uh, și să revenim la problema uh, făinilor din, uh, din oase de pește? Mulțumesc! Uh, vreau să mulțumesc și eu, uh, spune următorul vorbitor, pentru prezentarea făcută din partea Comisiei. Uh, acum, uh, indiferent de competențele uh, și conflictele de competență care există între legislația comunitară și națională, trebuie ca legislația uh, comunitară să fie uh, impusă. Este foarte dificil să distingi între grăsimile tehnice și cele pentru producția de alimente, Cred că dacă cele două procese însă ar fi, de producție ar fi separate, atunci ar, uh, s-ar putea într-adevăr preîntâmpina pe viitor astfel de uh, impurificări. Cred că este foarte important să există o autorizare uh, mai uh, riguroasă a acestor producători de grăsimi alimentare și pentru furaje. Deci, cred că merită să ne gândim la un sistem de autorizare, de licențiere, care să ne ofere mai multe garanții că acest lucru funcționează parțial, deja s-a observat și în cazul prezent, dar mai încă pe loc de ameliorare. Apoi, în ce privește comunicarea uh, în, uh, între verigile diferitelor, uh, diferitele verigi ale lanțului, cred că există posibilitatea de a ameliora comunicarea între producători, laboratoare și utilizatori, respectiv consumatorii finali. O mai bună comunicare ar crește și, la, ar crește și siguranța și încrederea în sistem. Um, apoi, dacă am putea dispune de toate informațiile uh, privitoare la producție, procesele de producție a acestor grăsimi, atunci am putea să facem trimitere la, uh, la uh, protecția consumatorilor și atunci consumatorii ar putea, într-adevăr, să-și asume o anumită parte a um, dirijării acestui proces. Și consumatorul trebuie să știe de la cine cumpără și ce cumpără și de unde provin furajele. O altă mică problemă Vreau să întreb dacă Comisia a examinat dacă există procese industriale de producție prin care uh, în, în cadrul cărora, uh, prin reacții chimice, pot uh, să apară niște substanțe toxice. De exemplu, uh, există temeri că la uh, producerea de uleiuri vegetale, respectiv uh, biomotorină, pot apărea și substanțe toxice în cursul diferitelor reacții chimice. Deci vreau să întreb Comisia dacă există noutăți în acest domeniu. Mulțumim, spune președinte. Criton Arsenis. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg dificultățile um, în a acorda garanții că asemenea accidente nu se vor mai întâmpla. Există țări în care există posibilitatea de a verifica orice potențiale pericole pentru producția de alimente, dar uh, din nefericire constatăm că totuși se ajunge la asemenea accidente în uh, țări uh, bine dezvoltate, uh, la care nu te-ai aștepta să existe asemenea accidente. Și, din păcate, tocmai de aceea nu există garanții că pe viitor nu o să se repete asemenea scandaluri încă nu s-au găsit metodele ideale de verificare uh, a celor care produc alimente și hrană pentru alimente. Uh, poate că uh, ar trebui să ne gândim cum ar putea să profite pe viitor cei care furnizează produse bio Ehm, astfel încât contaminări eh, industriale de acest gen să nu se repete. Mulțumesc foarte mult. Doamna Clas. Mulțumesc doamnei Testori pentru această prezentare. M-a deranjat un lucru. Ehm, s-a insistat asupra ideii că poluarea a fost mică, dar ehm, a înșela nu este scuzabil. Și cred că cei care au greșit trebuie să fie pedepsiți, pentru că doar în felul acesta uh, vor putea fi descurajați pe viitor să mai înșele astfel. Se spune adesea că Uh, este o cauză prețul scăzut uh, care se plătește pentru hrana pentru animale. Mi-e foarte teamă că și dacă prețul ar fi mult mai mare pe care acești producători l-ar putea obține, tot ar continua să înșele. Cele patru puncte care au fost menționate uh, m-au surprins Uh, pentru că am înțeles că nu este necesar ca laboratoarele uh, private să raporteze uh, toate lipsurile pe care le constată în verificările efectuate. Eu cred că trebuie să existe controle constante. Noi, în zona în care vin, vindem uh, vin, dar există uh, pentru uh, fiecare serie de uh, producție un control din partea unui laborator autorizat iar când e vorba de peste 200 de tone, se fac uh, analize foarte amănunțite. Mă întreb uh, uh, această limită nu este prea ridicată. Eu cred că trebuie să fie controle și pentru cantități mai mici și că trebuie să existe criterii mai bine definite. În final, aș vrea să amintesc și de dificultățile fermierilor, pentru că ă, trebuie să-și sacrifice animalele, dar nu pot să vândă carnea și nu orice fermier își poate permite să nu recurgă la hrană industrială pentru animalele sale, să-și producă singur hrana pentru animale. Trebuie să ne gândim, găsim oare soluții pe viitor, că nu este suficient să spunem uh, să folosim hrană care rezultă din pește. Și aceasta este o problemă care așteaptă o rezolvare. Mulțumesc! Mai avem încă multe subiecte de discutat astăzi și deja este ora 17.30. Următoarea intervenție din partea doamnei Vils. Dacă s-ar fi făcut verificări înainte de uh, producerea furajelor, atunci scandalul dioxinei care ne preocupă acum nu ar fi existat. Este foarte important ca aceste verificări să se facă înainte de a adăuga ingredientele care riscă să fie contaminate cu dioxină și nu trebuie acceptat nici un fel de depășire a limitelor. Dacă există șarje care sunt contaminate, ele trebuie distruse în totalitate. Măsurile pe care le propune Comisia le găsesc rezonabile. Legile prevăd pe acum că uh, limitele trebuie să fie respectate, să nu existe uh, tentația să se dilueze acele șarje care sunt contaminate. Eu cred că uh, scuze de genul uh, celor că s-au pensionat cei care ar fi fost uh, experți competenți în uh, aceste verificări nu pot să funcționeze. Comisia își dorește să se bazeze pe un sistem care creează garanții. Să ne gândim uh, ce înseamnă creșterea de animale în masă care sunt riscurile și dacă nu trebuie să ne orientăm spre fermierii care uh, se ocupă de o zootehnie într-un număr mai mic, dar care se pot baza pe o hrană care provine din natură. Mulțumesc! Merci, Madame la uh... Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Bas. Da, sunt de acord cu Comisia pe câteva chestiuni, sunt de acord cu măsurile care trebuie luate cu privire la registrare, monitorizare și cu privire la raportarea de urgență, fiindcă știm că nivelurile de dioxin au fost înregistrate în martie anul trecut și doar după 9 luni s-a aflat. Deci trebuie să existe o comunicare, o raportare imediată. În ceea ce privește cea de-a doua măsură, separarea proceselor pentru uleiuri tehnice și grăsimi pentru lanțul alimentar. Dacă spuneți că în această fază problema este eh, că nu se aplică legislația, înseamnă că și dacă separăm aceste producții, lanțuri de producție, vor fi companii care se vor simți uh, nevoite să amestece aceste două tipuri de producții, fiindcă va fi mai ieftin. Deci chiar dacă ai o separare clară, totuși vor exista motivații pentru companii să nu facă acest lucru. De aceea sunt de acord cu Dagmar, trebuie să fim mai îndrăzneți. De exemplu, să punem marcări în uleiurile tehnice. acei coloranți, pentru a ne asigura că de îndată ce se folosesc în lanțul alimentar, acest lucru este vizibil, adică cineva care face acest lucru vede. Nu asta trebuie să ajungă aici. Astea sunt măsurile ce trebuie luată, fiindcă dacă doar separăm cele două lanțuri de producție, vor exista companii care vor vrea să facă profituri mai mari amestecându-le totuși. Deci trebuie să marcăm cumva, să le facem mai vizibile și asta ar însemna un gest curajos. Mulțumesc, François Grostet. Acum Mulțumesc. Având în vedere că s-au spus multe lucruri deja, o să mă refer la ultima intervenție. De fiecare dată când a izbucnit un scandal în, în domeniul sanitar, s-a datorat unei fraude. Deci sancțiunile trebuie să fie masive pentru ca să nu incităm pe cineva să continue să, sau să facă același lucru pe viitor și trebuie să instaurăm niște dispozitive pentru ca uh, Uh, să devină practic imposibil să se contamineze, să se contamineze de acest fel, în acest fel uh, nutrețurile pentru animale. Cam asta am vrut să spun. Trebuie să existe niște sancțiuni, uh, sisteme de control și să existe niște dispozitive. N-am o idee clară ce fel de dispozitive, dar ceva care să împiedice, să facă imposibil o astfel de contaminare. Mulțumesc, doamna Rosbach, ultima vorbitoare, și apoi redăm cuvântul comisiei. Jeg er måske lidt gammeldags, jeg ved det ikke. Jeg har lidt problemer. Vi er, når jeg kommer ud på landet, så... Mulțumesc foarte mult. Vreau să mă refer la câteva probleme. Eh, când merg la țară, am impresia că nu se respectă nicio legislație acolo, de multe ori. Și mă întreb dacă Ceea ce facem noi în ceea ce privește normele, dispozițiile pe care le adoptăm, uh, se transpune cu adevărat la nivelul exploatațiilor. Mă refer pe, la exploatațiile pentru pești, păsări, chiar și la animale de companie, nu știu cum producătorii nu-și dau seama că prin ceea ce fac își distrug sănătatea lor, a copiilor lor. Orice se produce într-o exploatație sau într-o fabrică, trebuie să înțelegeți că toată lumea consumă acele produse, chiar și producătorii. Și nu înțeleg de ce nu se uh, asumă și o responsabilitate pentru concetățenii, pentru oameni, fiindcă până la urmă și membrii familiei producătorilor în cauză mănâncă pește, carne. Și aș vrea să știu că există bunăvoință din partea producătorilor. Înainte de a da cuvântul doamnei directoare pentru a răspunde la aceste întrebări, vreau să subliniez două aspecte propunerile făcute de dumneavoastră merg în direcția corectă, dar așa cum au spus mulți colegi pe care îi susțin, trebuie să ne asigurăm că dispozițiile existente sunt respectate de statele membre. Suntem într-o uh, perioadă cu un buget extrem de redus și este foarte important ca Comisia să se ocupe de realitatea de pe teren și de eficacitatea textelor pe care le votăm. Altfel e inutil. Putem vota ce vrem, dacă nu avem cum controla și nu există sancțiuni, nu ne ajută la nimic. O lege pentru care nu sunt prevăzute sancțiuni, dacă nu este aplicată, nu ajută la nimic. În al doilea rând, sunt de acord cu cele spuse de François Grostet. Trebuie să existe niște sancțiuni masive. Uh, avem o directivă pentru punerea în aplicare a dreptului penal a mediului și cred că trebuie să uh, consolidăm sancțiunile penale. Știu că nu Uniunea stabilește nivelul cuantumul sancțiunilor ci statele membre, dar trebuie să ne asigurăm că au un efect descurajant, fiindcă de fiecare dată se întâmplă la fel. Noi um, dăm niște legi dure pentru câteva oi rătăcite care le aplică. Nu așa se face. Trebuie să existe mijloace tehnice. Uh, eu sunt de acord. Puteți să, să obligați separarea proceselor de producție, dar trebuie să se poată și controla această separare. Aveți cuvântul, doamnă directoare. Mulțumesc, doamnă președinte. Încep cu ce ați încheiat dumneavoastră. Suntem de acord, sancțiunile trebuie să fie uh, ferme, puternice și legislația noastră nu poate decât să prevadă o obligație pentru statele membre care să instaureze niște sancțiuni eficiente și descurajante, dar responsabilitatea finală este a statelor membre. Vom continua însă să insistăm pe acest aspect. Apoi, din păcate, adesea ne confruntăm cu această contaminare cu dioxină. De ce apare de fiecare dată dioxina? Pentru că este un contaminant de mediu. De fiecare dată când există o ardere, se produce dioxină. Deci de fiecare dată, fie la nivel industrial, fie în cadrul proceselor um, acasă, la nivelul gospodărilor, se produce dioxină. Este persistentă, deci nu se degradează și este prezentă în uleiurile tehnice. Aceste uleiuri tehnice, industriale, care sunt utilizate, uh, întotdeauna conțin dioxină. Și cele spuse de Dagmar și de ceilalți colegi sunt relevante. Da, vom include această idee a introducerii de coloranți în uleiuri industriale pentru a ne asigura că nu ajung în lanțul alimentar. Dar trebuie să ne asigurăm și să fim siguri de faptul că de câte ori apare o fraudă, dar aici nu știm dacă a fost vorba de o fraudă, fiindcă investigația nu s-a încheiat. Deci nu știm dacă a fost o cross-contaminare, uh, o eroare umană sau o fraudă ar putea să fie și un caz de simplă eroare umană, fiindcă e vorba de aceeași uh, facilitate, aceeași instalație care era alimentată și cu uleiuri industriale și cu uleiuri pentru producție alimentară. Și producea și uleiuri um, pentru combustibil, biodiesel și pentru producție alimentară. Deci nu mă pot pronunța însă. Uh, nemții fac o investigație foarte atentă și vom afla. Ministrii astăzi ne-au spus că vom afla și dacă este o fraudă vor interveni foarte ferm. În orice caz, confirm uh, cele spuse de dumneavoastră. Coloranții, într-adevăr, reprezintă o soluție și trebuie să ne asigurăm că nu se vor mai produce astfel de cazuri, fie că e fraudă sau eroare. Ca să-i răspund lui Dagmar acum, există foarte multe analize ale dioxinei care sunt efectuate anual. De regulă, între 1000 și 2000 de astfel de verificări ale nivelului de dioxinei sunt efectuate la nivelul produselor alimentare și mult mai multe la nivelul nutrețurilor. 4-5 mii la nivelul nutrețurilor. Deci nu, ă, efectuarea acestor teste este cea care lipsește. Statele membre fac rapoarte numeroase și de fiecare dată când apor niveluri care se apropie de nivelul maxim, sunt sub acesta, dar se apropie, statele membre au obligația de a investiga. Și acesta este motivul pentru care am aflat această situație, fiindcă uh, operatorul nutrețurilor respective a făcut un control normal de rutină și a găsit a, uh, acel nivel de alarmă. Deci, iată, se face control și contaminarea s-a mm, produs la nivelul unor producători de grăsimi și probabil s-a a, mm, a făcut sau s-a întâmplat uh, cu câtva timp înainte. Din momentul eșantionării până în momentul în care Germania a început să facă investigația și să blocheze instalația respectivă a trecut o lună. Uh, termen care este absolut de neacceptat. Când se află că există o contaminare, trebuie să intervenim imediat, dar trebuie să știm că pot apărea astfel de cazuri de contaminare, fiindcă vorbim despre un contaminant care este prezent peste tot. Important este să avem mijloacele de a identifica această contaminare și de a inter- interveni rapid. Dar să spun acum că nu vor mai fi cazuri de contaminare cu dioxin ar fi o operație aproape imposibil. E adevărat, trebuie să ne creștem uh, posibilitatea de detectare și de prevenire, dar asta e tot ce putem face deocamdată. Cred că am răspuns uh, la toate întrebările. Mulțumesc! Mulțumim doamnei directoare cred că este un subiect care uh, va mai reveni pe ordinea noastră de zi. Dagmar, dar foarte scurt, te rog. Voi încerca să fiu foarte scurtă, Paula. Toate cele spuse de tine sunt corecte, sunt de acord și absolut nimic nu e nou. Dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Da, știu că producătorul de nutrețuri a identificat situația la un control de rutină. Și întrebarea este care trebuie să fie dimensiunea producției de la care se face controlul. Problema este nu doar că uh, sistemele noastre de alertă rapidă lucra- funcționează bine, trebuie să înțelegem că uh, în acest caz Germania nu, e, nu cunoștea că există un astfel de sistem de alertă rapidă sau poate ales să nu-l folosească, nu știu. Probabil uh, colegii de la Ministerul de, mm, pentru Agricultură ne pot informa de la nivelul Consiliului. Problema este că controlul nu se aplică statelor membre, adică nu li se spune ce și când să controleze. Statele membre hotărăsc și poate la asta trebuie să ne uităm. Aici ar trebui să se facă schimbări. Și un alt lucru. Da, ne-ai spus că toate statele membre raportează foarte bine controlele. Poate că asta s-a schimbat în ultimii doi ani. Aș vrea să-mi spui de ce. Poate ne puteți spune cum raportează statele membre, cât de des și ce controlează. M-ar interesa aceste detalii. Mulțumim foarte mult! spune doamna președintă, am încheiat acest subiect. Propunerea mea este să-i mulțumim doamnei directoare domnul și domnului director pentru că ni s-au alăturat și propun să trecem la următorul subiect, uh, combaterea pescuitului ilegal. Raportoare pentru aviz este doamna Rosbach. Oui, monsieur Gerbrandi. Tac, tac, tac, Um, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisia de pescuit a elaborat un raport de inițiative în legătură cu combaterea uh, pescuitului ilegal în contextul noii politici de pescuit comunitare. Este o temă foarte importantă pentru toți pescarii din Uniunea Europeană în uh, primul document de lucru este tocmai dezbătut uh, în Comisia pentru Pescuit. Miercuri va avea loc dezbaterea. Uh, deci peste două zile. Practic, documentul de lucru nici n-a fost încă discutat pe ordine de zi a unei reuniuni a Comisiei pentru Pescuit. Mai urmează și un alt document de lucru care va fi examinat și doar apoi vom avea un uh, raport, de, respectiv un aviz, uh, deci uh, avizul va fi dat cel mai devreme în martie. Acum noi ne-am decis să avem și noi un aviz la acest raport și vreau să mă concentrez pe acele puncte care cred eu ar trebui să fie consolidate în legătură cu combaterea pescuitului ilegal. Uh, oricum, avizul meu nu are voie, din punct de vedere formal, să fie prea uh, elaborat și de aceea am uh, păstrat formularea textului într-o, în, în termeni generici, să zicem așa. Primul document de lucru l-am primit joia trecută și se conturează deja o serie de Uh, amendamente pe care cred că le se, pe care pot să le uh, operez în legătură cu, cu avizul meu propriu. Deci avem o problemă de calendare aici de lucru. Mi se pare absurd ca noi în MV să fim rugați să elaborăm un aviz înainte ca comisia responsabilă pe fond să fi dezbătut tema. Adică, noi suntem rugați să elaborăm amendamente pe un text care practic nu există. Pentru că termen, ultimul termen pentru depunerea amenamentelor este 4 februarie. Numai că până la atunci, până la acea dată, comisia responsabilă pe fond nici nu va fi primit mai mult decât primul document de lucru. Deci, de regulă, raportul trebuie să fie documentul uh, care este discutat și nu un document vag uh, uh, care practic nu este un document de referință eu cred că nu ne servește nouă Comisia Envi să nu avem la dispoziție un document de referință uh, în baza căruia să ne elaborăm uh, raportul nostru. Am încercat să includ uh, unele detalii, de exemplu, legate de vasele de pescuit care preiau masa pescuită, apoi tratatele internaționale, apoi problema conduitei în anumite situații speciale cu caracter transnațional, pentru că nu trebuie să uităm că pescuitul ilegal privește atât apele intracomunitare cât și apele internaționale în afara Uniunii Europene. Și există țări care pescuiesc inclusiv în Marea Mediterană foarte mult ilegal. Încerc să păstă, am un contact regulat cu raportarea Levin și voi încerca să discut aceste probleme cu ea, respectiv să-i spun că mie se pare ciudat ca noi să avem un termen de depunere a amendamentelor până în 4 februarie, când uh, practic raportul dumneai nici nu există. Voi încerca de aceea să uh, obțin o amânare a acestei date pentru că a, mai întâi să auzim ce se va dezbate în Comisia de Pescuit. Nicolo, de asta sper că și colegii mei să mă ajute să pot uh, compila un, un, un uh, document care să arate că și noi, Comisia Envi, ne considerăm uh, responsabili și de, de succesul acestui dosar. Pentru că eu vreau să uh, protejez pescuitul, sectorul pescuitului și n-aș dori ca Uh, uh, statele Uniunii Europene să pescuiască în anumite regiuni protejate în interiorul sau exteriorul Uniunii Europene. Deci sper că mă voi putea baza și pe ajutorul colegilor. Merci beaucoup, madame la présidente. Criton Arsenis. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, Anei Rosbach pentru activitatea ei. Tema este foarte complexă. Pescuitul ilegal constituie, constituie cea de-a doua structură producătoare de pește din lume și noi importăm foarte mult din acest pește. 60% din uh, importul nostru de pește sunt, uh, sunt constituite de fapt uh, pește pescuiți ilegal sau nereglementat pentru un mediu maritim uh, stabil, pentru biodiversitate și pentru siguranța noastră alimentară, este foarte important ca uh, pescuitul ilegal să fie uh, combătut. Este nevoie de timp pentru ca speciile să se poată reproduce în mod corespunzător. Cred că trebuie să punem capăt acestor atitudine de complezență Eh, și să recunoaștem că țările în curs de dezvoltare sunt cele care suferă cel mai mult de pe urma pescuitului ilegal sau nereglementat și că în anumite cazuri pescuitul chiar este un sector vital pentru acele țări. Trebuie să recunoaștem de asemenea că acest pescuit ilegal sau nereglementat se face în multe cazuri prin uh, flote moderne ale statelor industrializate. Trebuie ca legalitatea uh, uh, uh, prinderii peștelui, pescuitului, să poată fi urmărită în toate verigile lanțului de, de, de pescuit și procesare ulterioară a peștelui. Deci trebuie să existe o trasabilitate a sursei din care provine peștele. De aceea avem nevoie de o mai bună monitorizare independentă și performanțele noastre trebuie revizuite în mod regulat, ca să știm care sunt sectoarele în care trebuie să ne revizuim atitudinea în cadrul politicii de pescuit. În ce privește uh, colectarea de date, uh, este foarte important să putem identifica acele nave de pescuit care sunt implicate în uh, pescuitul ilegal sau nereglementat. Mulțumesc! Domnul Stevenson. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt și eu de acord cu toate cele spuse de Ana Rosbach și de Criton. Cred că avizul nostru trebuie să vină în sprijinul uh, raportului Comisiei responsabile pe fond. Așa cum Ulf, Ana și Criton au spus-o deja, vorbim aici de niște afaceri foarte mari. Deci valoarea estimativă a pescuitului ilegal eh, la nivel global este undeva între 10 și 23 de miliarde de dolari americani. Deci vorbim aici de un fenomen infracțional extrem de uh, complex, uh, cel al uh, pescuitului uh, ilegal și nereglementat. Din păcate, observăm că există suprapescuit nu doar în în uh, uh, largul coastelor de vest ale Africii, dar constatăm și că, în ciuda promisiunilor, există condiții de lucru extrem de precare în uh, largul coastelor de vest al Africii. Am văzut un film nu de mult uh, în, ca, în care se lucrează în condiții absolut inumane, în, în niște încăperi în care nici nu poți să stai în picioare, unde lucrezi la temperaturi extreme. Uh, deci, practic, vorbim de niște, o remunerare la, de, de genul sclaviei. Apoi, condițiile de igienă în care sunt procesate capturile de pește sunt extrem de precare. Și adesea, uh, peștele prins în laguri coastei uh, statului Sierra Leone sau uh, în alte regiuni este transferat în alte, pe alte vase europene, să zicem în largul insulelor Canare, unde aceste vase Uh, pot obține o certificare privind uh, originea sănătoasă, să spunem așa, a peștelui prins. Și așa cum a spus-o și Criton, uh, noi în Europa avem doar, putem asigura doar 40% din consumul de pește și și pentru că avem probleme la alte tipuri de carne, consumul de pește crește. Deci oamenii vor din ce în ce mai mult pește și uh, 60% trebuie procurați din afară. Da? Uh, sigur că este foarte ușor să găsești uh, alte surse uh, în uh, acest sector al pescuitului ilegal și uh, nereglementat. Uh, acele anumitele flags of convenience sunt, uh, certificatele acestea sunt um, emise de Panama, Honduras și așa mai departe și trebuie să ne întrebăm și trebuie să întrebați, uh, uh, trebuie să se întrebe Comisia de ce multe nave de pescuit europene circulă sub pavilionul acestor țări extrem de dubioase. Este scandalos că nave nave europene circulă sub pavilion străin aceasta, aceste companii, a, acești armatori ar trebui să fie de conspirație. Eu sper foarte mult că vom putea împreună cu Ana și ceilalți colegi să susținem activitatea Comisiei pentru Pescuit în acest raport extrem de important. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Gebrandi, mulțumesc, doamna președintă. Problema este că vorbim despre un aur care se găsește în apă, dar care nu este depus undeva într-un fort uh, bine apărat, cum e Fort Knox sau în altă parte, dar ci că uh, se găsește în apă și știm că um, există uh, un pescuit ilegal care încearcă să captureze acest aur al apelor și trebuie să avem puncte de vedere foarte ferme în această comisie pentru mediu care să încerce să combată acest fenomen. Și se pare că există o problemă urgentă. Trebuie să realizăm că prin uh, uh, acțiuni ilegale, practic, se distrug rezervele haleutice ale mărilor și oceanelor. Dar, din păcate, nu se întrezărește o strategie convingătoare care să combată fenomenul. Uh, au fost uh, luate hotărâri pe plan global care, din păcate, însă nu sunt implementate. Fiecare țară își apără propria industrie deci există mari probleme în implementarea, respectarea reglementărilor. Dar, din nefericire, există și o lipsă de reglementări. Ce face Uniunea Europeană, care este credibilitatea ei? Autoritățile franceze colaborează cu propria industrie pentru a încerca, într-un fel, să legalizeze pescuitul ilegal în ce privește tonul albastru și există, din păcate, în continuare cantități mari de tone pescuite ilegale. Trebuie să uh, vedem care vor fi propunerile pe care comisarul de specialitate le-a, propus, le-a promis pentru lunile următoare. Cred că, cred că ceea ce Ana ne propune reflectă uh, spațiul limitat pe care a putut să se desfășoare în calitate de raportoare pentru aviz. Eu cred că uh, implementarea regulamentelor și controlul implementării sunt foarte importante pentru ca să existe mai multă transparență în acest domeniu. Mulțumesc. Următoarea intervenție din partea domnului Tremopoulos. Mulțumesc. Vorbim despre o chestiune care este de maxim interes. Când vorbim despre proceduri legale și proceduri ilegale, omenirea uh, are nevoie de proteină alimentară și va încerca să o obțină mm, pe orice cale. Trebuie să ne gândim și la importanța mm, biomasei în clipa de față în discuțiile noastre. Există proiecte de procesare a peștelui în făină de pește pentru ca ea să ajungă în stomacul animalelor pe care după aceea le consumă oamenii. Deci, inclusiv în ce privește obiceiurile noastre alimentare, acest sector poate fi foarte important. Dar eu m-aș referi acum la punctul 3 din acest aviz. Este important să-l analizăm și să insistăm asupra lui, pentru că aici se spune că trebuie să combatem pescuitul ilegal, inclusiv când el este practicat de către flotele de pescuit ale unor părți terțe, uh, vasele uh, din Uniunile Europene, din statele membre ale Uniunii Europene, trebuie să fie uh, convinse că respectă reglementările pentru combaterea pescuitului ilegal ca atare trebuie să verifice proveniența peștelui, trebuie să schimbe informații și dacă sunt constatate activități ilegale, trebuie să le raporteze. În ce privește afirmațiile neoficiale făcute de oficiali europeni, noi înțelegem că sunt state membre care nu își respectă angajamentele. De aceea eu uh, adresez o întrebare celor de la Digi Mare pentru a ne spune care este situația în clipa de față și aș vrea ca răspunsurile pe care le primim de acolo să se reflecte în documentul nostru. Înainte de a trece la următoarea intervenție, vă propun să salutăm reprezentanții Parlamentului suedez care au venit acum în mijlocul nostru pentru a asista la acest final de întâlnire. Sabine Wils. mulțumesc! Fiecare al cincelea pește care ajunge pe farfuria noastră provine dintr-o captură ilegală. Sunt date furnizate de Greenpeace în anul 2010. Din păcate, regulamentul, legile de combatere a pescuitului ilegal ă, nu se respectă. Se spune că profitul din pescuitul ilegal este de 10 miliarde de euro pe an. Au fost menționate statele uh, ieftine, sub pavilionul cărora uh, se practică de multe ori pescuitul ilegal. Acolo nu trebuie respectate cotele de captură și uh, fiecare firmă care uh, acționează în domeniul uh, prelucrării peștelui este tentată să uh, ocolească uh, prevederile legale. În ce privește avizul doamnei Rosbach, aș propune câteva măsuri uh, suplimentare. Guvernele ar avea posibilitatea să interzică pescuitul sub pavilion străin din statele uh, care sunt practic pe lista roșinii și noi avem nevoie de o trasabilitate totală a provenienței produselor de la plasa pescarului până la farfuria consumatorului. Noi, uh, privind trasabilitatea, am elaborat niște regulamente în 2010, din păcate însă ele nu sunt respectate. Și în ce privește produsele de pescuit, uh, trebuie să aibă un certificat de proveniență. Iar prin satelit să existe un sistem de monitorizare a activității de pescuit. Mulțumesc foarte mult, președinta. Ultima intervenție Doamna McEwen. Um, Madam President, I Nu sunt un expert în acest domeniu, dar ascultându-i pe colegi, uh, aș întreba, avem vreun reprezentant al Comisiei în seara aceasta? Ar putea să ne spună care este nivelul pescuitului sub pavilionul acestor state um, care uh, sunt uh, definite ca făcând parte din flag of convenience. Pentru că uh, pescuitul în apele um, teritoriale ale Uniunii Europene au anumite prevederi care țin seama și de respectarea unor condiții de muncă. Eu aș vrea să știu care este nivelul problemei, ce s-a făcut până acum, care sunt obstacolele, pentru că noi vorbim despre aceste subiecte de ani de zile și uh, Ana, de fapt, depinde și din, de, uh, aceste date pentru avizul ei. Uh, mulțumesc doamnei McEwen și pot să-i dau cuvântul domnului Jean-Pierre Vergin de la DG Mare, dar îl rog să aibă o intervenție cât mai scurtă posibil, pentru că mai avem două subiecte pe ordinea de zi. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pe acest subiect, fiindcă acest lucru arată că există un mare nivel de preocupare în ceea ce privește pescuitul ilegal și nedeclarat. Nu s-au registrat prea mari progrese la nivel mondial după adoptarea uh, la nivelul FAO a planului de luptă împotriva pescuitului ilicit în decembrie 2007, prin intermediul acelei propuneri de regulament. Regulament care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010 se aplică tuturor capturilor în toate apele maritime, indiferent de pavilionul navei care a făcut acea captură sau naționalitatea operatorilor. Evident, sunt incluși și operatorii comunitari. Toate preocupările care au fost prezentate în intervențiile pe care le-am auzit, fie că e vorba de slăbiciunea care există la nivelul organizațiilor regionale de pescuit sau uh, faptul că există cetățeni comunicari care se implică în activități de pescuit în afara apelor europene sau utilizarea de pavilioane de complezență care pentru noi reprezintă o realitate, toate aceste teme au fost avute în considerare atunci când s-a elaborat acest, elaborat acest regulament. Acest regulament are o aplicare practic universală, pentru că trebuie să existe o legătură cu Uniunea Europeană. Și problema este că acest regulament care a fost adoptat ca răspuns la toate lipsurile care au fost constatate, nu își va produce efectele pe scară largă decât atunci când și celelalte părți vor înțelege cât de important este să se lupte împotriva pescuitului ilegal și să se uh, inspire din sistemele instaurate pe baza reglementărilor comunitare pentru a îi vâna fără milă pe cei care practică astfel de activități. Ne-am întrebat dacă există rezultate. Da, există rezultate după o, un an de funcționare a acestui regulament, în ciuda, în ciuda dificultăților cu care ne-am confruntat, și anume opoziția din partea unor țări terțe și um, rezistența de care um, ne-am izbit la nivelul operatorilor, mai ales operatorilor comunitari. Datorită acestui regulament, Comisia a primit noi competențe în ceea ce privește uh, cooperarea și dirijarea investigațiilor și Comisia se asigură fără milă că acest regulament este aplicat în totalitatea sa. Dar, cum am spus, efectele vizibile vor apărea doar atunci când, la nivel internațional, fie la nivel FAO, fie la nivelul altor entități ale Națiunilor Unite sau ale autorităților regionale de pescuit și la nivelul fiecărui stat în cauză, fie stat de comercializare sau de pavilion, vor fi luate măsuri similare. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumim! Mi se spune doamna, de către doamna Rosbach că termenul pentru amendamente va putea extins, deci se va propune un nou calendar. În, ma- în mod normal, pe 17 martie ar trebui votat uh, în uh, Envy, dar, uh, după cum am spus, uh, data pentru depunerea amendamentelor va fi prelungită. intervenție din, din partea doamnei Rosbach. Aș dori să trag o serie de concluzii dacă încheiem subiectul. Mă bucur că am auzit din partea comisiei că s-au înregistrat rezultate, dar eu aș vrea să le văd și după aceea am să cred. În uh, țara mea pot să vă spun că s-au obținut rezultate bune cu anumite companii de pescuit de bună credință care uh, sunt uh, gata să accepte instalarea unui sistem GPS uh, care să fie instalat pe nave pentru a fi monitorizate cu sistemul de monitorizare a navelor. Deci sistemul acesta uh, funcționează foarte bine cu cei care practică pescuitul uh, perfect legal și aș dori să aud că există și o soluție pe scară largă. Și apoi, într-adevăr, peștii reprezintă aurul mărilor și trebuie să fim foarte atenți pentru că peștii care sunt pescuiți ilegal sunt uh, folosiți pentru a fi transformați apoi în făină de pește, fiindcă nu au dimensiunea corectă tonul, peștele spadă reprezintă într-adevăr o adevărată valoare. Am participat la discuția referitoare la dimensiunea ochiului plaselor și problema este că există pești care au devenit foarte scumpi și se ajunge la depășirea cotelor admise. Dacă vrem să se depășească anumite niveluri, să se obțină profituri, trebuie să se pescuiască pe scară foarte largă. Și dacă ridici uh, plasa, vezi că adesea peștii sunt zdrobiți odată ce ajung pe punte, fiindcă și atunci peștii cei mici nu pot fi rearuncați în mare, fiindcă au murit și sunt folosiți pentru a obține făină de pește. E un adevărat scandal acesta și trebuie să facem ordine puțin în lucruri, fiindcă știți că se întâmplă uh, lucruri uh, când sunt mici furtuni, noaptea, uh, cu acest pescuit ilegal. Și sper că toată lumea mă va ajuta să găsim o soluție, fiindcă trebuie într-adevăr să se prevadă sancțiuni și amenzi pentru cei care sunt prinși cu mâța în sac. Doamna președinte, da, cu toții sprijină această solicitare absolut întemeiată, dar nu putem uh, impune uh, niște niveluri, uh, niște tacuri obligatorii și apoi să lăsăm uh, oamenii să facă ce vor, fiindcă este de neacceptat mai ales pentru cei care respectă legea. Bun, acum trebuie să trecem la următorul punct regulamentul financiar al politicii maritime integrate. Este un aviz pentru Comisia Trans, uh, care este uh, responsabilă pe fond. Eu sunt raportoare pentru aviz, așa că scurt o să vă spun despre ce este vorba în acest aviz și apoi vom uh, vedea dacă mai avem timp de discuții. De ce deci există un astfel de regulament și de ce propun să-l sprijinim. Deocamdată, finanțarea dezvoltării unei politice maritime integrate nu este garantată pe termen lung. Se bazează pe dispozițiile regulamentului financiar care prevede două aspecte, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Nu există finanțare pe termen mediu și lung prin urmare nu este sustenabil și riscă, având în vedere contextul bugetar dificil, să compromită supraviețuirea politicii maritime integrate, care nu va mai avea, deci, instrumente financiare pentru uh, perioada care rămâne din perspectiva financiară, financiară actuală, deci 2011-2013. Există un regulament și trebuie să ne bucurăm de acest lucru. Propunerea Comisiei este modestă, 50 de milioane de euro, deci nu e mare lucru. Însă, E vorba de 2 ani și cred că în contextul actual este rezonabil dacă admitem că este vorba de o limită care nu va fi depășită. Fiindcă atunci n-ar mai rămâne nimic din posibilitățile de finanțare. Prin urmare, e o propunere rezonabilă, să spunem, în contextul actual, dar care nu poate decât să fie coborâtă. În avizul meu propun să autorizăm proiecte pentru educație, formare profesională și tineret și uh, să încercăm să elaborăm programe pentru tinerii uh, care sunt formați la toate nivelurile școlare și universitare. Deci să nu ne concentrăm doar pe educația universitară, ci să ne acordăm atenție și nivelurilor inferioare de formare. De asemenea, încerc să clarific obiectivele programului. Avizul propunerea introducerea uh, unei dezvoltări durabile, a utilizării durabile a resurselor maritime și de coastă și elaborarea de strategii în funcție de bazinele maritime, fiindcă este interesant să abordăm uh, lucrurile pe bazin maritim, exact așa cum se întâmplă și în cazul um, apelor curgătoare. Propun să clarificăm prezentarea generală și să uh, mai uh, adăugăm o serie de obiective specifice. Comitologia nu apare direct în raportul meu, dar m-am gândit la un amendament în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor multianuale de lucru din articolul 7. Sunt precizate o serie de priorități Mă întreb în ce măsură trebuie să se adopte de noua procedură de examinare și nu prin procedură consultativă, pentru a încerca să ne păstrăm competențele pentru noi parlamentari, dar și să păstrăm o coerență între inițiativele UE și cele ale statelor membre voi discuta cu raportorul pe fond despre acest subiect, care este domnul Cumuțacos. Regulamentul prevede programe anuale și acest instrument ar fi util în acest sens. De asemenea, și m-am întâlnit deja cu domnul raportor, dar nu am mm, conchis care vor fi punctele finale, însă pot să vă spun că, în general, suntem pe aceeași lungime de undă. Pe scurt, având în vedere timpul pe care îl avem la dispoziție, cam asta avem de spus și asta conține acest aviz modest referitor la acest subiect important pentru a permite dezvoltarea unei politici maritime integrate. Și acum cei care doresc să intervină o pot face. Intervenție din sală. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, propunerea Comisiei fi ea modestă, dar este o propunere foarte temenică și cuprinde foarte multe elemente importante. Deci mai întâi trebuie să vorbim despre cercetare și știință, pentru că suntem de acord cu faptul că situația în mările noastre se înrăutățește, deci trebuie mai întâi investigată această situație. Salut uh, faptul că, în calitate de raportor, ați propus deja uh, unele amendamente în ce privește cercetarea și politica energetică, respectiv uh, problema energiei din resurse regenerabile, în special pentru zonele extrem de îndepărtate dar uh, vorbind despre uh, sursele de poluare, uh, se insistă prea mult pe problema transportului și scăpărilor de petrol. Cred că trebuie atinsă și problema normelor de mediu din statele terțe. Noi trebuie să transmitem un semnal foarte clar, inclusiv statelor terțe, adică nu numai în statele membre ale Uniunii Europene, ci și în afara Uniunii Europene trebuie asumate niște obligații. Ne-am dorit de asemenea ca Comisia să cadă de, asupra, de acord asupra posibilor măsuri ce pot fi luate. În ce privește zonele vulnerabile eh, și programul Natura 2000, cred că ar trebui Uh, să protejăm mai mult biodiversitatea în aceste regiuni. Mulțumesc! Mulțumesc, Marita Uscoc, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate aș vrea să vă spun că, într-adevăr, cred că este foarte dificil să înțelegem că încă nu s-a ajuns la un acord cu privire la importanța unei abordări integrate a politicii maritime. Și propunerea dumneavoastră, doamnă Lepaj, este una foarte bună. Comisia ne spune că trebuie să utilizăm anumite sume care sunt disponibile ca buget pentru această politică maritimă. Dar e vorba de niște sume foarte mici și e e adevărat că trebuie să se întâmple ceva, trebuie să încercăm să revizuim oarecum pachetul financiar pentru acest proiect. Mulțumesc, Michael Tremopulos, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Este clar că ați făcut mari eforturi în calitate de raportor pentru aviz din partea comisiei noastre pentru a îmbunătăți textul. Dar propunerea comisiei este departe de a fi o propunere echilibrată. Se vorbește aici despre schimbări climatice și de rolul pe care trebuie să îl joace uh, politica maritimă în lupta împotriva schimbărilor climatice și de, la, și de protecția ecosistemelor și a, trebuie să existe o bună gestionare. Apoi există aspecte referitoare la metodele combinate de transport și transferul transporturilor din uh, de plan terestru în plan maritim. Aici apar și, apare și problema emisiilor. Și vrem să știm care vor fi fondurile disponibile și cum vor fi ele utilizate. Fondul regional și fondul de coeziune ar trebui să fie folosite într-o mai mare măsură, dar trebuie ca toți factorii interesați să participe pentru a putea vorbi de un rezultat optim pe viitor. Și apoi mai există și uh, aspectul legat de planificarea teritorială și trebuie să se pună accentul pe modul în care sunt abordate ecosistemele, să se ia în considerare obiectivele legislației privind mediul, mai ales în ceea ce privește, ce, ce privește păsările și Uh, protecția biosferelor. Mai există și directiva privind efectele asupra mediului și directiva cadru pentru apă, lupta împotriva emisiilor poluante de origine terestră. Între toate acestea trebuie să se găsească o legătură, la fel și cu politica agricolă comună. Apoi, în ceea ce privește viitorul imediat, trebuie să articula mai mult această acțiune cu ce se face în contextul politicii de pescuit. Trebuie ca bunele practici să fie mai bine cunoscute, dar trebuie să se utilizeze și instrumente pentru a evalua impactul asupra mediului maritim sau um, de coastă. De asemenea, trebuie să se ia în considerare siguranța maritimă. Mulțumesc, domnul Stevenson, acum. Oui, monsieur Stevenson. Domnul Stevenson, n-ați cerut cuvântul? Ah, perfect. Doamna Wills. Nu plus? Nici dumneavoastră? Mulțumesc, doamnă Lepaș, pentru proiectul de aviz pe care l-ați elaborat. Este foarte important ca Uniunea Europeană, printr-o politică integrată, să protejeze biosfera maritimă și să uh, protejeze mediul marin și în contextul uh, opririi modificărilor climatice. Numai așa putem să ne asigurăm că pentru mulți oameni rămâne, în prezent, uh, rămâne existentă și în viitor o importantă sursă de venit, dar și de alimentație. Din păcate, dintr-o parte a banilor prevăzuți trebuie să avem o pasă, ne asigurăm o pază de coază, coastă care să asigure un turism și o exploatare a mediului maritim echitabile. Lipsesc încă măsurile concrete împotriva suprapescuitului. De asemenea, lipsesc măsuri în ce privește măsur, monitorizarea, eh, controllingul și trasabilitatea eh, fondurilor de pește. De asemenea, capturile accesorii trebuie și ele rezolvate. După cum arată propunerea Comisiei, utilizarea și protecția mărilor Uniunii Europene nu este echilibrată. Eh, cred că protecția este practic amintită doar acolo unde protecția garantează exploatare maximă. Asta în condițiile în care Uniunea Europeană are nevoie foarte urgent de o politică integrată și durabilă pentru mediul maritim. O poluare mai redusă și o exploatare judicioasă a resurselor oceanelor este prioritatea noastră. Mulțumesc și acum Ana Rospa. Amen eller Doamna președinte, vă mulțumesc. Ați făcut treaba foarte bună. Sunt de acord cu colegul meu grec. Cred că mediul marin și mediul terestru sunt extrem de puternic interconectate. Trebuie să ne asigurăm că abordarea noastră le privește ca pe o unitate și de aceea întreb cum se distribuie uh, răspunderea uh, și cum se distribuie competențele între nivelurile uh, local, regional, național și comunitar. Deci cine răspunde de ce anume în cadrul acestor politici? Poate să ne ajute Comisia? Si, Ana. uh, Madame Benini pour la Mulțumesc din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai înainte de toate, Comisia este extrem de recunoscătoare pentru viteza cu care a fost elaborat acest uh, aviz. Uh, integrarea uh, acestei politici maritime este foarte importantă Uh, premergătoare au fost uh, două, doi ani de acțiuni uh, provizorii și practic dumneavoastră ne-a ajutat să ieșim din acest stadiu preliminar. Problema este una cross, transectorială. Noi nu încercăm să susținem diferite politici sectoriale, încercăm să uh, avansăm împreună mai multe politici sectoriale, exploatând sinergiile și legăturile care ar putea asigura în aceste sectoare o creștere durabilă. Cu aceasta trec la diferitele tipuri de măsuri pe care le propunem uh, pentru finanțare, așa cum am finanțat și în ultimii doi ani. Vorbim în mod generic de acțiuni care continuă acțiunile precedente, uh, E vorba de măsuri prin care putem să ne creștem uh, gradul de cunoștințe și de informații în legătură cu uh, mediul marin. Este vorba de acțiuni, uh, să zicem, modeste, pentru că ne aflăm la începutul unui uh, Uh, proces. Um, deci suntem în faza de culegere a informațiilor, de organizarea unor seminarii um, și conferințe de specialitate. Deci suntem în curs de elaborare a unor instrumente care uh, să ne ajute odată să inventariem problemele uh, existente pentru apoi, ca apoi să dezvoltăm măsurile durabile. Apoi, um, Vrem să elaborăm măsuri care să permită o exploatare optimă și, în al treilea rând, măsuri care să permită o monitorizare uh, cât se poate cuprinzătoare a sferei maritime. Uh, mulțumesc pentru toate observațiile dumneavoastră. Propunerile dumneavoastră pentru uh, inițiativele în domeniul educației cred că sunt fezabile. Ele pot fi incluse în stadiul prezent al proiectului nostru, pentru că până la urmă uh, servesc uh, creșterii gradului de educație, de instruire în domeniu, inclusiv de creșterea numărului de locuri de muncă din aceste sectoare. Vă mulțumesc pentru observații și stau la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări. Mulțumesc, stimați colegi, pentru propunerile, observațiile dumneavoastră. După cum puteți constata, este ora 18 și 30 de minute. Din păcate, subiectul aplicării legislației în domeniul mediului nu mai putem să le abordăm. Întrebările formulate ar fi fost foarte interesante, dar ordinea de zi a fost foarte încărcată de așa natură că nu putem să mai tratăm acest ultim subiect trebuie să ne cerem scuze colegilor și reprezentanților comisiei care s-au deplasat aici pentru a răspunde la întrebările noastre. Și vă dau